Dragi colegi, haideți să începem uh, reuniunea pentru că trebuie să încercăm să stabilim o tradiție, să începem la oră fixă și să nu pierdem uh, minute prețioase. Deci haideți să începem. Uh, urez bun venit tuturor celor de față, tuturor oaspeților noștri. Noi astăzi am uh, planificat să avem un atelier uh, privitor la probleme importante pentru comisia noastră. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia și aș dori să vă informez în acest context că, în fine, ca de obicei, uh, întâlnirea noastră este transmisă pe internet iar a fost distribuită ordinea de zi joi și aș dori să propun o mică schimbare. Avem astăzi și întâlnirea coordonatorilor și ar trebui să vă informez în legătură cu recomandările făcute Comisiei de către coordonatori înaintea întâlnirii de astăzi, plus cele care vor veni astăzi și atunci e mai bine probabil ca ambele întâlniri ale coordonatorilor să uh, vă fie prezentate într-un calup. Așadar, punctul 3 de pe ordinea de zi l-aș uh, transfera de dimineață în uh, sesiunea de după amiază. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat uh, la această modificare, v-aș informa că astfel putem considera agenda, mă rog, ordinea de zi ca fiind adoptată și cel de-al doilea punct pe ordinea de zi, comunicările președintei. Vreau să vă informez în primul rând, în legătură cu bugetul 2015, că am avut două amendamente importante legate de inițiativa europeană a cetățenilor. Ambele uh, au trecut în uh, votul din plenară la Strasbourg. Deci cred că e o veste bună pentru noi cei care urmăriți și munca în Comisia pentru Bugete, știți că ne confruntăm cu negocieri dure cu Consiliul. Se pare că Parlamentul nu este pregătit să negocieze bugetul 2015, dacă nu se fac uh, modificări la bugetul 2013, deci ne confruntăm încă cu multe dificultăți la negocierile bugetului. A doua informație se referă la participarea mea la reuniunea cu Parlamentele Naționale în Roma în legătură cu acordul fiscal. Până acum uh, AFCO nu participa, însă în uh, contextul acestui acord fiscal, articolul 13 al său spune că el trebuie incorporat în tratat până la sfârșitul lui 2017 și ni se solicită să fim și noi de față la acele reuniuni, așadar Sper că nu a fost uh, uh, un eveniment singular care nu se va mai repeta, ci va deveni o tradiție. Și al treilea comentariu în legătură cu reuniunea de după amiază, am invitat prim vicepreședintele Comisiei, Franz Timmermans, să vină uh, alături de noi și am făcut uh, invitația um, de pe zi pe alta are doar o or, avem doar o oră uh, pentru discuția domnului Timmermans, dar uh, a fost de acord să vină și să aibă un schimb de opinii cu noi, un prim schimb de opinii și invitația noastră atât de uh, abruptă, ca să spun așa, se datorează faptului că mm, s-a hotărât la conferința președinților să aibă o reuniune deschisă cu domnul Timmermans, deci dincolo de cele trei comisii, inclusiv cea, de a noastră, cea a noastră, cum s-a planificat inițial, de aceea participarea noastră la audieri a fost mai limitată decât ar fi fost dacă am fi avut doar uh, comisiile și de aceea am vrut ca domnia sa să audă din gura noastră cât mai curând posibil ce așteptări aveam de la el și sper de aceea că vor participa, nu știu dacă toți membrii, dar măcar uh, să vină cât mai mulți posibil la reuniunea de după amiază, pentru că este și șansa noastră să împărtășim uh, cât mai multe așteptări din partea noastră pentru munca sa pe viitor și v-aș informa și că reuniunea este scurtă, trebuie să fim foarte disciplinați, nu mai mult de 3 minute pentru întrebări și vă rog să respectați acest timp alocat. Astea sunt uh, comentariile mele. Punctul 3 rămâne pe după amiază, după cum spuneam, și acum ne putem, putem trece la punctul 5. Uh, da, mi se <laughs> șoptește că trebuie să spun ceva, dar nu o să spun. Așadar, trecem direct la atelierul nostru. Cred că e foarte important. E vorba de Uh, un atelier cu uh, mare potențial pentru munca noastră pe viitor. E vorba de provocările în domeniul afacerilor uh, care țin de competența noastră, afacerile constituționale în anii care vor veni. Știți că alegerile europene ne-au dat mult de gândit în ce privește legitimitatea democratică și eficiența actualului cadru instituțional datoria noastră e să ne gândim uh, cum anume funcționează instituțiile ele însele, dar și uh, relațiile interinstituționale, cum contribuie acestea la modul în care Uniunea Europeană dă rezultate, așa cum uh, se presupune că ar trebui să o facă. Așadar, acest atelier e încercarea noastră de a recurge la experții externi în aceste domenii și sunt recunoscătoare și toți suntem recunoscători Departamentului pentru Politică pentru că într-un timp atât de scurt au reușit să pregătească acest atelier și de-abia aștept, sper să avem discuții de bună calitate și încerc să Eh, sper că vom avea și relații de durată cu acești experți invitați în munca noastră pe viitor. Vom avea patru teme majore, ați văzut programul, nu vreau să îl prezint în detaliu, ci să începem cât mai curând posibil primul grup de discuții în legătură cu relațiile interinstituționale. E un grup care va fi format din profesorul Yves Bertoncini, de la Comisie, de la Notre Europe și Institutul Jacques Delors și sperăm uh, să avem o prezentare deja în legătură cu noua comisie și noul, noile aranjamente politice în perspectiva provocărilor cu care se confruntă instituțiile europene și invit pe domnul Bertoncini să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Președinta. Nu, nu aveți chiar uh, tot timpul uh, la dispoziție. 15 minute, dacă puteți să respectați, ar fi minunat. Mulțumesc. Mulțumesc. Poate încerc să trec la limba franceză, pentru că pot să mă exprim mai precis și poate mai rapid decât în engleză. Așadar, în franceză, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, pentru această ocazie dată să facem un schimb de opinii cu dumneavoastră privitor la provocările instituționale, politice, constituționale ale Uniunii Europene în această nouă legislatură care începe. E mai ales uh, foarte valoros să putem mai întâi să vă împărtășim un mic document de lucru și apoi, sigur, să avem și acest schimb uh, pentru a putea completa uh, contribuția pe care putem noi să o aducem uh, reflexiilor domnilor voastre. Asta este esența unui think tank, sigur. Să participe la acest tip de uh, lucrări. Mi s-a cerut să mă concentrez uh, asupra Comisiei Europene în noul cadru politic și instituțional care îi aparține astăzi și o fac plecând de la o constatare și anume Comisia Europeană Sigur, are cadrul instituțional fixat de Tratatul de la Lisabona, are cadrul politic, așa cum a fost definit în urma alegerilor din mai 2014. Constatarea, punctul de plecare dincolo de asta este că uh, Comisia Europeană acționează într-un triunghi instituțional și pentru asta trebuie să aibă o dublă încredere să se bucure de încrederea Parlamentului European și de deci, cea a Consiliului de Miniștri ai statelor membre. Această dublă încredere reflectă dubla a Uniunii Europene, legitimitatea cetățenilor, legitimitatea statelor membre, dublă legitimitate menționată în tratate. Și pe aceste mei, raționamentul meu se va concentra pe trei mize principale, care sunt compunerea comisiei, în mod concret Comisia Juncker, cum anume e compusă, în al doilea rând organizarea și funcționarea sa și în al treilea rând, sigur, eh, ce rezultate va putea eh, avea în urma acțiunilor sale, modul în care eh, își va organiza politicile în următorii ani. În, la primele două puncte avem deja elemente de răspuns, la treilea punct dezbaterea deschisă, poate prin vicepreședinte Timmermans va putea să spună mai multe. În primul rând, deci, ca să încercăm să facem o evaluare a Comisiei în acest nou cadru politico-instituțional. Deci, din cine e ea formată? Spune că din acest punct de vedere ne aflăm uh, față cu o, o formație care reflectă destul de bine echilibrele politice și instituționale din Uniunea Europeană cu câteva nuanțe pe care aș vrea să le evidențiez. Așadar, Comisia Juncker, mai întâi din punct de vedere a statelor membre, este un status quo. Sunt 28 de reprezentanți din 28 state membre cu un echilibru care a fost găsit între aceste state membre, o soluție relativ satisfăcătoare și cu, re, cu respectarea unor reguli nescrise, de fapt președintele Comisiei eh, vine din zona euro, spațiu Schengen, comisarul pentru afaceri economice și monetare vine dintr-o țară din zona euro și așa mai departe, dar sunt obligat să spun, poate, bun, eu sunt francez, dar spun că totuși este o comisie în care marile țări, ca să spun așa, care până nu de mult avea două, doi comisari și acum doar unul, dar vor putea să fie relativ uh, satisfăcute, dar vor putea fi și puse pe picior de egalitate cu țări mai mici, deci uh, și-ar s-ar putea ridica semne întrebare în legătură cu legitimitatea colegiului. Apoi, sunt 18, uh, în curând 19 comisari din zona euro și restul care nu fac parte din zona euro. Și asta ar putea eventual să ridice anumite semne de întrebare, dar uh, semnalez asta, vom putea reveni mai apoi. Apoi, a doua miză, miza principală, uh, partizanatul membrilor Comisiei Juncker. De ce, de ce grupuri uh, politice aparțin? Domnul Jean-Claude Juncker a fost numit pe baza unui proces inovator și anume a fost numit pentru că era șeful partidului său la alegerile europene. E o miză în legătură cu care Parlamentul European a avut un cuvânt greu de spus și a contribuit la clarificarea dezbaterii înainte de alegerile europene. Când vedem însă compunerea Colegiului Comisarilor, lucrurile nu sunt atât de clare. Dacă ne bazăm uh, pe punctul de vedere cantitativ, uh, pe raportul de forțe electorale, uh, ca urmare a alegerilor europene, însă și pe raportul de forțe electorale din Consiliul de Ministri, ne dăm seama că dreapta uh, domină situația, însă mai puțin decât înainte. Bun, mai exprim schematic, dar voi putea reveni dacă doriți. Dar când privim compunerea Comisiei Juncker din punct de vedere cantitativ, ne dăm seama că 20 de comisari din 28 sunt afiliați PPE-ului sau ALDE, plus un comisar din ECR și opt comisari sunt afiliați grupului socialist și democrat. Asta înseamnă că există un status quo aproape complet față de Comisia Barroso, unde raportul era de 21 la 7. Deci putem citi, avem o lectură partizană, putem avea lectură care, la care ne și invita procedura nouă. Eram, avem un status quo relativ, lucru relativ paradoxal, inclusiv din punct de vedere al raporturilor de forță din Consiliul European, care sunt echilibrate relativ eh, din 2009 încoace. Sigur, putem avea și o lectură mai calitativă, cred că e cea pe care a vrut să o promoveze domnul Juncker, și anume avem un prim vicepreședinte uh, social-democrat care vă va vorbi astăzi, care este un alter ego al său, <laughs> mâna stângă, mâna dreaptă, a spus el. Avem și trei vicepreședinți uh, uh, social-democrați, trei vicepreședinți PPE, deci avem o paritate. Acești vicepreședinți vor avea un rol mai important, însă rămân totuși, din punct de vedere cantitativ, rămâne Uh, acest semn de întrebare care poate fi important. Depinde cum, uh, ce se va întâmpla în continuare uh, în legătură cu legitimitatea comisiei. Și al treilea element, profilul personal al membrilor. Știți că există un articol al tratatului care îndeamnă Parlamentul European să verifice competența, independența, angajamentul european al membrilor comisiei. Este obligat să vă spun aici, la Parlament, că văzut de departe, acest pact de neagresiune între partide e o pervertire a rolului Parlamentului European în legătură cu articolul 17.3 al tratatului. E tulburător. Dați-mi voie să vă spun că dacă auzim că independent de profilul candidaților pe care Parlamentul European trebuie să evalueze, pentru că aparțin de un partid sau altul, ei, nimeni nu se poate atinge de ei. Păi, ă, sigur că a suscitat multe critici. Am observat audierile de la Parlament, însă, iată, s-a asumat public acest pact de neagresiune care naște dubii în legătură cu modul în care se face această evaluare a profilului personal al candidaților, ceea ce se cere Parlamentul European. Și un ultim punct, și aici vom putea reveni dacă vrem, Oare pe baza asta, în acest cadru politico-instituțional, fiind vorba de compunerea comisiei, trebuie să mergem încă mai departe ca lucrurile să fie mai satisfăcătoare? Sigur că da. Citez o propunere care ar putea fi dezbătută uh, ulterior, președintele Comisiei, care deci are o legitimitate sporită, pentru că tocmai este candidatul de vârf, deci are o, o greutate politică, are și puterea de a revoca eh, comisarii care fac parte din colegiul său, dar nu are puterea să-i numească. Tratatul spune clar, Consiliul de Ministri este cel care numește comisarii în legătură cu sau în coordonare cu președintele numit. Oare aici, e articolul 17.7 al tratatului, oare n-ar trebui să modificăm lucrurile ca să mergem puțin mai departe în această logică? Pentru că dacă președintele are puterea de a revoca comisarii, de ce n-ar avea și puterea juridică să-i și numească? Sigur, asta ar face-o în legătură cu statele membre, în coordonare, sigur, și cu Parlamentul European, probabil, însă poate ar avea o mai mare greutate politică și ar avea mijloacele instituționale pentru a se asigura că în compunerea, în modul în care sunt asigurate echilibrele între state și partide, în echipa sa, ar, fi, ar avea o poziție mai bună dacă ar dispune de această unealtă. Asta ar fi prima observație în legătură cu mizele propunerilor Comisiei Europene. O a doua serie de remarci în legătură cu organizarea și funcționarea Comisiei Juncker. Și aici avem evoluții mai degrabă pozitive. Știm că reducerea numărului de membri ai colegiului care era prevăzută în tratatul la Lisabona n-a avut loc. Deci avem uh, un comisar pentru fiecare stat membru în continuare. Asta reflectă dimensiunea reprezentativă a comisiei. Sigur că nu e uh, foarte clar uh, Ehm, să ne gândim cum ar putea să nu fie un comisar pentru fiecare stat membru, pentru că, sigur, sunt sensibilitățile naționale care intră în joc. E vorba și de o legitimitate a Comisiei. Dar acestea fiind spuse, trebuia, deci, organizat acest colegiu de 28 de membri în mod diferit și asta a și făcut eh, Juncker. Bun, sunt două mize în organizarea asta eh, și în funcționarea Comisiei. Din punct de vedere al organizării, domnul Juncker eh, a pus la punct un sistem uh, mai vertical, cu vicepreședinți șapte și nu șase, șapte, dar mai ales vicepreședinții au puteri specifice față de membrii colegiului care lucrează în uh, domeniul lor de competență. Deci uh, avem un sistem nou. Bun, acum trebuie văzut cum funcționează în practică în fine, e un sistem nou, dar regulamentul interior al Comisiei trebuie să-l reflecte. Trebuie reformulat ca acești vicepreședinți să, po- să poată avea o putere uh, deosebită față de ceilalți uh, comisari și față de președintele Comisiei. Dar, în tot cazul, avem o evoluție pozitivă Uh, impulsionată de Jean-Claude Juncker, pentru că vor fi mai puține portofolii, vor, portofolii, vor fi priorități politice foarte clare, uh, în jurul cărora se va uh, mobiliza colectiv Comisia. Al doilea punct e că rămâne o altă miză, o altă provocare, și anume colegialitatea. Deci cum funcționează colegiul de comisari? Și e un punct fundamental ca, unde e valoarea adăugată a Comisiei Europene, unde e legitimitatea ea față de, pe de o parte, Consiliul și, pe altă parte, Parlamentul. Și anume, sunt 28 de comisari din 28 state membre cu profilul lor personal, profilul fiecăreia, cu experiența fiecăreia, care fac schimb pe toate subiectele, nu doar pe domeniul lor de, exper- de expertiză, pe toate uh, subiectele se face un schimb uh, politic de opinii. Uh, care până la urmă se poate traduce chiar printr-un vot. E ușor să iei decizii în comisie, pentru că regula e majoritatea simplă. Deci e ușor să ai 15 comisari din 28 care să decide. Dar pentru asta trebuie un președinte al comisiei care să accepte colegialitatea și să organizeze dezbaterile importante și să încheie dezbaterile printr-un vot. Și a spune că Jean-Claude Juncker v-a și spus de altfel că a acceptat să piardă din puterile sale față de vicepreședinții săi prin modul în care a organizat comisia. Trebuie să meargă și mai departe, acceptând chiar ideea să piardă un vot în colegiu, Țin cont de faptul că e și el un comisar printre alții, e un primus inter pares. Dar nu, nu trebuie să-i fie teamă de dezbaterea pluralistă. Doar, altfel, doar astfel Comisia va putea adopta decizii bazate pe o dezbatere politică, nu doar să valideze mm, propuneri tehnice provenite de la direcțiile generale. Și uh, o ultimă serie de observații, deci pe această bază, cu compunerea și organizarea aceasta comisiei, deci care să funcționeze colegial, cum va produce acest nou colegiu și rezultate, care să fie inițiative, decizii hotărătoare și pentru modul în care uh, va fi consolidată legitimitatea uh, Comisiei. Din acest punct de vedere, avem două mize, cred eu. În primul rând, cadrul strategic în care va funcționa Comisia Europeană. Procedurile acestea ale candidatului vârf de lance, șpiță în candidat în germană, e procesul de numire care apoi uh, uh, e continuat prin marile uh, negocieri pentru formarea unei coaliții. La nivel european trebuie făcut același lucru, însă într-un cadru interinstituțional. E frapant când vedem lucrurile de departe că există un acord interinstituțional între e, cele trei puncte ale triunghiului în legătură cu bugetul. Avem un acord interinstituțional în legătură cu mijloacele dar unde e acordul acesta în legătură cu obiectivele? Au fost negocieri între Jean-Claude Juncker și Parlamentul European ca să se încerce să se ajungă la un program de acțiune. Va fi un program anual al Comisiei, de pe altă parte Consiliul European și-a identificat propriile priorități. Sigur, sunt convergențe între toate aceste uh, instituții, sunt, există și un dialog între Parlament și Consiliul de Ministri, dar unde e documentul? Uh, unde e documentul care să clarifice, unde e foaia de parcurs interinstituțională pentru legislatura asta. Va trebui să se facă asta din mers și pragmatic, dar poate ar fi util să formalizăm lucrurile pe, pentru ceea ce va urma. Ăsta e cadrul strategic. Și o ultimă serie de remarci, inițiativele care vor fi uh, adoptate de către Comisia Juncker. Ce acțiuni va promova? Pentru că și astea sunt hotărătoare pentru legitimitatea sa și pentru eficiența sa, până la urmă. Aici avem o provocare importantă cu așteptări contradictorii exprimate de alegători în mai 2014 și, de asemenea, și aici, la Parlamentul European sau la Consiliu, sunt așteptări contradictorii. Jean-Claude Juncker a spus că Trebuie ca Comisia să acționeze în mod hotărât în legătură cu marile provocări și să fie aproape absentă în legătură cu micile provocări și micile mize. Dar a, pentru asta e nevoie de o pedagogie, e nevoie de acțiuni bine țintite. Pedagogia înseamnă mai întâi că, într-adevăr, Jean-Claude Juncker, parlamentarii, ă, Consiliul, să aibă curajul să-și asume până la capăt subsidiaritatea. Asta e o, o primă provocare, subsidiaritatea. Dar Comisia Juncker lasă să, să, să continue ideea că 80% din legile la nivel uh, național uh, vin de la Bruxelles. Bun, e bine pentru vanitatea celor care fac aceste legi, dar nu, nu corespunde realității și foarte contraproductiv. Dacă Comisia Juncker nu clarifică modul în care în Uniunea Economică și Monetară sunt exercitate puterile cu, sigur, o consolidare binevenită a supravegherii europene, dar și cu o mare autonomie care rămâne pentru statele membre. Va fi problematic din punct de vedere politic, din punct de vedere al opiniei publice, deci uh, trebuie făcut un proces pedagogic dacă nu se poate face deosebire între ce, ceea ce ține de lege și ceea ce ține de regulamente, decrete, lucruri de bază care pot uh, scăpa controlului Parlamentului European sunt uh, aici se aplică procesul de comitologie. Deci va, se va face întotdeauna o confuzie în legătură cu ce poate și ce nu poate face Comisia Europeană și, în general, Uniunea Europeană. Asta, asta este procesul pedagogic și, în încheiere, spun că uh, e nevoie și să se acționeze uh, în mod precaut. Comisia Europeană nu poate să facă totul și nici Uniunea Europeană nu poate face totul. Atunci trebuie spus lucrul ăsta există nevoia să facă mai puține în anumite domenii și să facă mai multe în alte domenii. Trebuie o abordare echilibrată. Să facă mai puține înseamnă că e util să aibă o abordare tehnico-economică în legătură cu costul non-europei. Și știm că există un astfel de cost. Dar avem și un cost politic a prea multe Europe. Poate să fie ceva subiectiv, însă subiectivitatea face parte din viață și deci din viața politică. Deci trebuie uh, să, ca această comisie să trimită semnale pozitive, să spună da, în unele, în unele domenii trebuie să facă mai mult și asta corespunde și aspirațiilor cetățenilor europeni și în alte domenii va trebui să facă mai puțin. Deci va trebui neapărat dar mă rog, vă va spune aici, domnul Timmermans va avea un rol important de jucat ca această comisie, cu controlul și ajutorul dumneavoastră, să calibreze mai bine modul în care își va putea folosi dreptul de proprie inițiativă în următorii cinci ani. Cam asta ar fi pentru observațiile mele. Sper că vom putea reveni asupra lor uh, mai încolo în timpul dezbaterii. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, uh, very much. Mulțumesc foarte mult. Vă propun să trecem acum la cea de-a doua parte. Avem uh, uh printre noi pe domnul Peters din partea Peters din partea Universității uh, Europene care a activat atât pentru Consiliul Europei cât și pentru Consiliul European. Aveți cuvântul. Mulțumesc Doamnă președinte, în următoarele 15 minute aș dori să urmăresc o chestiune care a devenit foarte pertinentă în contextul crizei, dar care a ațățat curiozitatea cercetătorilor uh, de mai mult timp. Începând din anii 90, asistăm la sporirea rolului Consiliului European și a guvernanței economice, ceea ce nu înseamnă că Consiliul nu ar fi jucat un rol uh, central în uh, structura instituțională europeană și până atunci. Dar noi încercăm să creăm o perspectivă pentru următorii ani, din care rezultă că Ambele instituții s-au uh, reorientat oarecum în dinamica interinstituțională în cadrul guvernanței europene. Și am vrut să explic de ce asistăm la o creștere a rolului central a Consiliului European în multe domenii de activitate și, de asemenea, putem uh, descrie și anumite evoluții la nivelul Consiliului Uh, precum organisme noi care au fost create, ca și uh, Eurogrupul și uh, alte chestiuni care țin de guvernanță. În primul rând, cred că un punct de plecare cheie în înțelegerea acestui rol cheie a organismelor interguvernamentale, pentru că ironic este că pe lângă Parlamentul European, Consiliul European este unul din marii câștigători în procesul de integrare post-Maastricht și în procesul decizional. Eu cred că integrarea post-Maastricht este foarte mult structurată pe un paradox de integrare și anume pe de o parte avem un angajament uh, pentru o mai mare integrare, de pildă care se traduce printr-o extindere a integrării la domenii de politici care nu erau acoperite anterior, dar în același timp, după cum se știe prea bine aici, statele membre sunt foarte reticente să transfere competențe decizionale în baza metodei comunitare către uh, instituții transnaționale precum Comisia sau Curtea de Justiție. Inițial, analiști, uh, factori de decizie au considerat că este un aranjament de tranziție, dar uh, acum avem confirmarea că acest experiment nu este unul doar temporar, ci tinde să devină permanent și de aceea trebuie să-l abordăm și din punct de vedere practic. În ceea ce privește noile domenii ale activității comunitare, deci cele care au fost constituite după tratatul de la Maastricht, se referă la guvernanța economică, um, politica externă și de securitate externă, locuri de muncă, justiție și interne. Toate aceste domenii de politică au fost incluse în metoda comunitară și dacă vom avea timp, vom reveni la aceste aspecte. Pe scurt, cred că se impune să ne uităm la coordonarea politică ca un fel de mecanism alternativ la activitatea legislativă, trebuie să-i acordăm atenție și trebuie să înțelegem care sunt consecințele pentru dezvoltarea instituțională. dat fiind faptul că asistăm la o descentralizare a guvernanței care nu se mai bazează atât de mult pe metoda de integrare. Acest uh, lucru se vede și prin excluderea metodei legislative în anumite domenii de politică, precum cea de politică de securitate și politică externă. Și trebuie să vedem ce înseamnă acest lucru pentru relațiile interinstituționale la nivel comunitar. Eu cred că una din problemele care rezultă din faptul că avem de a face cu modele de guverne descentralizate, unde guvernele sunt decidenții finale într-o serie întreagă de politici care țin de competențele europene, Uh, fac ca um, comisia să devină um, undeva centrul în care se întâlnesc aceste uh, forțe. Am asistat uh, la acest lucru, de pildă, cu agenda de la Lisabona, unde s-a obținut un uh, consens, dar apoi implementarea politică a fost foarte greu de implementat pentru că nu au fost create proceduri aferente și nu s-au găsit aranjamentele corespunzătoare la nivel uh, intern. Pe de altă parte, am văzut că pot fi luate decizii uh, de mare anvergură care pot afecta foarte mult și uh, situația internă. Și în domeniul politicii externe asistăm la o provocare similară, care nu înseamnă totdeauna că uh, acest proces este unul de succes, însă cred că asistăm în ultimii 20 de ani la acest efort de a investi în generarea de consens. Relegată mm, de acest proces este faptul că inițiarea inițierea politică nu poate fi delegată de comisie, ci reprezintă un proces colectiv care implică o serie întreagă de actori, inclusiv comisia, dar și statele membre joacă un rol cheie aici. Consecința acestei guvernări centralizate este că atingerea anumitor obiective politice face ca organismele interguvernamentale să aibă un rol din ce în ce mai mare în procesul decizional. Iată ca rezultate și renumitele six-pack și two-pack, unde Comisia are un rol de supraveghere în ceea ce privește această politică de implementare colectivă. Și asistăm și la un amestec în uh, modul de implementare la nivel național uh, care are un rol din ce în ce mai sporit față de perioada precedentă. Cercetările mele s-au concentrat uh, nu doar asupra acestor aspecte teoretice, dar și asupra celor practice care țin de modul în care sunt structurate aceste instituții. Vedem acest lucru la nivelul Consiliului European, la nivelul Consiliului și voi veni cu detalii în cele ce urmează. Deseori aceste procese de creare instituțională se bazează pe înțelegeri personale între reprezentanții de top dintre guvernele statelor membre și comisie, ceea ce <clears throat> uh, duce la o configurare destul de slabă la nivel european. Rolul uh, comisiei, cel tradițional, de inițiator are uh, consecințe și asupra poziției uh, Parlamentului European. Există un rol uh, cheie, așa cum vă spuneam, pentru Consiliul European și cum putem explica acest lucru? Nu e doar uh, Consiliul, nu e doar un proces tehnocratic, dar decidenții de vârf, președinți, șef de guverne participă și cred că are de a face mult cu noile domenii de politică europeană, internele și politica externă, dar am văzut că și în domeniul ocupării, după sfârșitul anilor 90, repercursiunile proceselor de coordonare se resimt la nivel național, ceea ce are și consecințe asupra guvernelor în funcție. Această perioadă de criză este un exemplu foarte clar. Dar dacă ne gândim uh, cât de departe s-a mers cu procesele de coordonare bugetare, uh, Uh, găsim și explicația cuvenită? Deci intervenția la nivel înalt este cheia pentru rezolvarea provocărilor de politică, iar uh, această intervenție nu face progrese și nu e ceva ce inventez eu, cred că este foarte vizibil dacă ne uităm la ordinea de zi a Consiliului European. Eu mă uitam la punctele de pe ordinea de zi uh, deja de mulți ani, începând de după procesul de la Maastricht și constat că atenția spărită este acordată politicilor economice, și de uh, celor de interne și celor de politică externă, care se discută practic la aproape fiecare Consiliu European și dacă ne uităm și la timpul petrecut cu discutarea acestor elemente, putem estima că, cele, că 60% din timp uh, merge în discutarea acestor aspecte și am asistat și la o sporire a frecvenței consiliilor europene, de la inițial șase la șapte în momentul de față, dar există și ani de vârf unde au existat chiar 11 astfel de consilii europene, de pildă în perioada de criză. Consecința pentru relațiile interinstituționale este aceea că Consiliul European a, uh, a, trasează sarcini pentru alți actori, și uh, vine cu orientări foarte stricte și clare pentru Comisie, dar și pentru Consiliu. Și nu e vorba doar de orientări generale, dar dacă ne uităm la negocierile 2-pack și 6-pack, poate fi vorba de orientări care nu mai lasă loc de alte interpretări. Deci Consiliul European în ceea ce privește inovarea și adâncirea integrării, iată că joacă un rol central. Tot aici se încadrează și procesul de inginerie instituțională, așa cum spuneam înainte. Asistăm la modificări și în modul în care funcționează Consiliul European și la o creștere a dezbaterilor față în față între decidenții politici de vârf. Este o evoluție pe care, care poate nu vă bucură în această cameră, dar este realitatea faptul că discuțiile deseori uh, se poartă uh, față în față și depinde de um, înțelegeri personale. Deci vedem că există ședințele planificate, dar și cele ad hoc ale Consiliului European și se pune accentul din ce în ce mai mult pe revizuirea anumitor domenii de politică. Apoi, ă, după tratatul de la Lisabona, vedem că președintele Consiliului European joacă un rol de ă, de susținere a politicilor instituționale a Consiliului. Iată, pe scurt, uh, reprezentată schematic această evoluție și cum uh, se oglindesc ele în structura Consiliului, cu concentrare pe uh, relații externe și relații economice, de asemenea, se apelează la metode de lucru informale, iar evoluțiile sunt mai puțin vizibile în domeniul politicilor sociale, ceea ce explică anumite probleme în acest domeniu și trebuie să reamintim faptul că EPSCO, Consiliul EPSCO, totuși se diferențiază de Eurogrup sau uh, Consiliul de Afaceri Externe, care nu prea uh, discută chestiuni legislative. Și iată care sunt provocările în viziunea mea acestor revoluții pentru controlul democratic. Eu cred că există astfel de provocări. Structura pe care o vedem astăzi nu este una care să beneficieze de foarte multă legitimitate, ci doar reconfigurează noțiunea existentă de guvernanță, cum ar putea fi sporit controlul democratic. Cred că este nevoie de un nou răspuns instituțional și la nivelul Parlamentului European și Parlamentul Național ar trebui să se regăsească aceste inițiative. La început, Vă spuneam că pe lângă Consiliul European, Parlamentul European trebuie văzut ca acea instituție care a obținut competențe sporite în perioada post-mat Maastricht. Dar, în mod ironic și paradoxal, toate uh, prerogativele procedurale obținute de Parlamentul European sunt legate de domeniul legislativ. Și iată aici apare această tensiune. Eu cred că Parlamentul European a răspuns deja aici. Există o serie întreagă de probe uh, și dovezi în noile domenii de competență uh, obținute de Parlamentul European, lucru vizibil și prin organizarea diferitelor audieri, dar nu poate fi pusă responsabilitatea Uh, pe sarcina anumitor președin președinți uh, Deci nu pot anumiți președinți să fie făcuți responsabil pentru anumite evoluții, pentru că rolul de control public al Parlamentului European este extrem de important, însă Esențialmente, puterile Parlamentului sunt limitate și de aceea Parlamentele Naționale trebuie să joace un rol mai mare și dacă mă uit la practicile de la nivel național în ceea ce privește controlul democratic, vedem că participarea guvernelor naționale la Eurogrup uh, trece printr-un astfel de control și pentru Parlamentul European, iată, mai este cale lungă de făcut. Dar totuși există o serie întreagă de posibilități, uh, în special la nivelul parlamentelor naționale, uh, de a sancționa activitatea propriilor guverne. Iată deci o problemă care mai trebuie abordată. Cred însă că această configurare cu care avem de a face în momentul de față necesită o reacție atât la nivelul Parlamentului European cât și la nivelul Parlamentelor Naționale. Mulțumesc foarte mult și dau cuvântul la, acum domnului Olivier Costa. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc pentru invitație. Uh, am fost încurajat de către organizator să îmi redactez acest material în franceză. Voi face acest lucru. Am fost invitat să meditez la provocările pentru Parlamentul European în ce privește legislație și control uh, organizațional. Eu cred că uh, voi putea aduce o contribuție interesantă pentru deputații europeni. Există o dificultate reală a reflexiilor privind strategia Parlamentului European pentru următorii cinci ani. Există obiective și imperative care sunt ușor contradictorii. Eu cred că Parlamentul European trebuie să rămână uh, o instituție care își reflectă diversitatea compoziției membrilor săi. Capacitatea instituțională, iarăși, Parlamentul European trebuie să-și îndeplinească misiunile și să uh, urmărească și uh, în paralel procesul de renaționalizare care se manifestă la nivelul statelor. Este un organism care trebuie să funcționeze pe criterii democratice. Parlamentul European trebuie să coopereze într-o manieră constructivă cu celelalte instituții pentru a păstra capacitatea de funcționare a Uniunii în ciuda contradicțiilor. Și mai există și o altă exigență. Parlamentul European trebuie să dea seamă față de alegătorii săi și față de liderii de opinie și să funcționeze într-o manieră vizibilă. Voi începe cu provocările legislative. Primul mare dosar, dosarul trialogului, 90% din legislație face parte din acest dosar și trebuie să existe negocieri într-un număr limitat de părți direct interesate în spatele unor uși închise. Deci, asta creează probleme transparenței Parlamentului European și legitimității interne pentru că deciziile până la urmă vor trebui să fie puse în aplicare de trei sferturi dintre parlamentari. Transparența nu este optimă. Parlamentul European a încercat să eh, promoveze practici eh, moderne în acest domeniu, dar eu cred că în ce privește întâlnirile tripartite eh, trebuie să se țină seama de legăturile Parlamentului European cu celelalte instituții pentru a putea să definească care sunt dosarele cele mai importante care trebuie să traverseze uh, întregul proces de două lecturi în plenară. Parlamentul European are și dreptul de inițiativă, dar uh, tratatul de la Maastricht și articolul 225 are prevedere în acest sens permite deputaților să aibă acest drept. Dar uh, eu cred că um, Comisia, într-un fel, nu conferă Parlamentului European tratamentul adecvat când apar asemenea rapoarte de inițiativă. Ca atare, Parlamentul European se uh, află într-o situație dificilă și față de Consiliul European. Și, uh, Trebuie de asemenea să facă față și concurenței inițiativelor cetățenești. Eu cred că uh, și Comisia ar trebui să trateze rapoartele de inițiative ale Parlamentului la fel de bine ca și inițiativele cetățenești. În al doilea rând, cred că Parlamentul European trebuie să devină un interlocutor important în uh, toate inițiativele legislative. Eu cred că Trebuie eh, ca aceste eh, dialoguri să rămână un ultim resort la care să se recurgă, inclusiv în ce privește rapoartele de inițiativă. O a treia chestiune din punct de vedere legislativ care mi se pare importantă este procesul revizuirii eh, propunerilor pendinte Jean-Claude Juncker, în scrisoarea sa um, către um, noi comisari uh, și către domnul Timmermans, a fost foarte clar că trebuie să existe o continuitate uh, politică în ce privește chestiunile care sunt preluate de la fosta comisie. Dar aici există și un mare risc ca un uh, mare număr de propuneri legislative care au fost uh, făcute de către Comisia Barroso să nu fie uh, continuate de către Comisia Juncker. Iar dacă o serie de inițiative vor fi retrase, ele s-ar putea să fie reintroduse în 2016-2017 Agenda însă s-ar putea să fie foarte încărcată. Asta uh, uh, poate să însemne că va exista obligația pentru Parlament să aibă și o primă lectură pe asemenea subiecte. Deci există o serie întreagă de probleme care au fost evocate și în amănunte către colegii mei. Cred că este important ca Parlamentul European să revigoreze dialogul politic cu Comisia care um, a fost mai palid în perioada investiturii. În mod deosebit este important um, modul în care Parlamentul va colabora cu comisarii competenți pentru respectiva problemă. Deci, asta într-un fel ține și de uh, structura Comisiei, dar Parlamentul European trebuie să acorde o atenție deosebită pentru că, de fapt, Parlamentul controlează și agenda legislativă a Comisiei. Este o opțiune strategică pe care Parlamentul trebuie să le facă. Uh, uh, va rămâne Parlamentul într-o logică a anilor 50 sau va încerca să încerce să uh, obțină drepturi suplimentare de consultare a Comisiei cu anumite grupuri din Parlament um, înainte de a proceda la uh, negocierile cu Consiliul. Și uh, colegul meu, Uwe Peter a spus că Parlamentul trebuie să acorde o atenție deosebită relației cu președintele Consiliului European. A existat o asemenea legătură și cu domnul Van Rompuy. Există o responsabilitate politică referitoare la această relație cu Consiliul trebuie să funcționeze bine, este o chestiune de bună comunicare a Parlamentului European. Dacă președintele Consiliului European va veni în fața Parlamentului European să își explice opțiunile, asta va determina creșterea rolului Parlamentului în implicarea în afacerile europene. De asemenea, o chestiune legată de control, care este poate mai tehnică și ține de uh, comitologie, dar merită mai multă atenție din partea Parlamentului European. Se va deschide o negociere cu Comisia, cu Consiliul și eh, Parlamentul trebuie să acorde atenție maximă. Foarte des eh, mobilizarea parlamentarilor eh, europeni este destul de dificilă. Există și coexistă proceduri în baza tratatului de la Lisabona în ce privește derocările, dar există și o birocratizare într-o oarecare măsură care ține poate mai mult de funcționari și mai puțin de deputați. Există într-adevăr o lipsă de transparență și este de fapt o problemă crucială inclusiv în ce privește actele de delegate și actele de punere în aplicare. Deci Parlamentul European trebuie să îi sensibilizeze pe deputați și în ce privește legislația secundară. Este datoria tuturor deputaților de a fi conștienți de rolul legislației secundare. Este o chestiune administrativă, tehnică poate, care trebuie să fie mai bine organizată. Parlamentul trebuie să-și asume responsabilitatea în acest domeniu. Există și organe transversale care poate nu cunosc întotdeauna fondul dosarului și în acest punct de vedere este nevoie de mai multă transparență pentru toți cei care activează în acest microcosmos. În ce privește actele delegate și în, um, în modul de uh, activitate în comitologie. Uh, ei bine, de asemenea, în ce privește rolul Parlamentului European, mai există alte riscuri. Există acest fenomen de re naționalizare. Noi acum, la nivelul Parlamentului, ne gândim, avem competențe, noi trebuie să le uh, utilizăm într-o manieră cât mai rezonabilă. Trebuie să vedem uh, dacă puterea uh, va fi asumată în uh, nucleul acestei instituții. Există conferința președinților, există grupurile politice, Există președinții de comisii parlamentare și parlamentarii care redactează un număr mare de rapoarte. Poate să existe o tensiune între uh, modul democratic parlamentar și funcționarea în interiorul instituției trebuie uh, să avem în vedere imaginea Parlamentului, imaginea publică a acestei Um, adunări parlamentare, să spunem, pentru că uh, ea în clipa de față uh, este uh, marcată și de elemente mai puțin pozitive. Există multe grupuri politice, unele dintre ele sunt poate mai puțin coerente. Asta poate avea o parte bună pentru că Parlamentul nu este uh, foarte birocratic și poate reflecta clivajul la nivelul societăților europene. Pe de altă parte, este o compoziție care se bazează pe anumite grupuri uh, care sunt PPE-ul, și D, ALDE, care susțin Comisia și um, pe de altă parte um, există activități care nu sunt suficient de bine puse în valoare Uh, pentru că nu există un consens. Consensul trebuie să fie construit, trebuie să existe o argumentație corespunzătoare și asta trebuie să servească democrația europeană. Un ultim element în legătură de organizare internă Uh, studiile de impact. Uh, Comisia Europeană încă din 2005 uh, comandă asemenea studii, evaluări de impact și asta pe baza unor criterii științifice. La nivelul Parlamentului s-a elaborat o strategie încă din 2011. A fost creată și o unitate în 2012 care uh, evaluează impactul, dar sunt doar cinci persoane implicate în această activitate. Mijloacele ca atare sunt modeste. Oare putem impune uh, deputaților uh, să uh, evalueze asemenea studii de impact? Uh, Există riscul unei superbirocratizări. Eu cred că ar fi interesant pentru Parlamentul European să beneficieze de evaluări de impact ex post pentru a evolua evalua politica europeană, rezultatele economice și sociale ale ă, deciziilor luate. În concluzie, aș spune că Parlamentul European Ehm, trebuie să rezolve strategic problemele relațiilor interinstituționale și este o opțiune politică, nu una tehnică. Iar în ce privește eficacitatea, merită să rediscutăm maniera de lucru și, de asemenea, în ce privește puterea Parlamentului European, legitimitatea luptei împotriva deficitului democratic, este nevoie ca procesul să avanseze în sensul parlamentarismului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, cred că avem aproximativ 40 de minute pentru discuție. Aș uh, ruga colegii să fie cât mai succinți posibil, ca de obicei și cu întrebări precise și să spuneți exact cui sunt adresate. Domnul Șepflin are prima lor de cuvânt. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi pune întrebări specifice și punctuale. În primul rând, bun venit tuturor și mulțumim pentru că ne-ați oferit această, aceste analize foarte interesante. Mă refer la prima intervenție. Ați vorbit la început despre legitimitate, legitimitatea Comisiei, Parlamentului și a Consiliului Însă m-a frapat faptul că nu ați menționat cetățenii. Ați menționat toți actorii interesați și implicați. Mi se pare că legitimitatea întreg, întregului proces al Uniunii Europene nu poate fi înțeleasă fără asta, fără acești actori. Mă întreb ce ați avea să ne spuneți în legătură cu observația mea. Și apoi o curiozitate pe care o am, ați vorbit uh, de, de problemele anumitor state membre care nu mai au de acum doi comisari. Puteți fi mai precis? Aș fi foarte curios să știu la cine exact vă gândiți. Și ați vorbit de în candidat, candidatul vârf de lance, noua uh, comisie, reprezintă, cred eu, o schimbare în ordinea instituțională a Uniunii Europene. Uh, și când ați vorbit de modificarea articolului 77 care trebuie să dea mai multe puteri, președintele Comisiei să aibă și puterea de a um, da afară anumiți comisari. Asta reprezintă și o schimbare în puterile statelor membre. Mă întreb dacă sunteți de acord cu mine. Și acum, uh, dați-mi voie să spun câteva lucruri uh, către alt invitat al nostru, dr. Puter. Nu știu dacă există vreo diferență calitativă în ce a spus sau dacă este nu m-ați convins dacă s-a schimbat procesul de integrare încă de la început. E vorba de o încetare a, politi- a voinței politice uh, care aduce uh, eșecurile, care aduce, de exemplu, eșecul Comunității Europene a Apărării. Deci uh, voința politică naște din consens, dar aș vrea să știu dacă s-a schimbat și uh, consensul în momentul de față. Și altă întrebare ar fi... Credeți că instituțiile sau Consiliul, pentru că l-ați analizat într-un mod cu detalii interesante, că au o anumită autonomie în ce privește metoda de lucru, uh, cultura, dacă doriți, corporatistă, Uh, eu am impresia, bun, ca observator extern, că cumva sunt detașate de statele membre și cred că din această perspectivă vor funcționa cumva diferit într-un propriu univers al lor. Și atunci întrebarea ar fi care e legitimitatea lor și cum, se, cum, cum, cum uh, sunt controlate, ce se întâmplă cu transparența. Și în final, către domnul, pentru domnul Costa problema ambiguității menționată la finalul interesantei prezentări. Eu cred și nu spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar spune, după aproximativ 10 ani de experiență parlamentară, că eu cred că frontiera din acest Parlament nu e între dreapta și stânga. Există o divizare între dreapta și stânga, dar cea reală e între pro-europeni și eurosceptici. Asta creează o dinamică instituțională foarte diferită. Mulțumesc, doamna Beres. Mulțumesc uh, celor trei uh, experți. Uh, cred că e un moment foarte important și e bine să avem această audiere la începutul mandatului. Am trei întrebări. Pentru domnul Bertoncini a spus că um, Comisia trebuie să se ocupe de supraveghere și să lase autonomia pentru statele membre. Sunt telegrafică dacă am asta spus. Eu cred că dacă Uniunea Europeană nu face decât supraveghere, nu va funcționa nimic, pentru că dă o imagine foarte negativă asupra Uniunii uh, și așa mai departe. Dacă e doar supraveghere, e o imagine de gardian de închisoare sau așa, e contraproductiv sigur, costul politic al prea multe Europe. Ați vorbit despre asta și sunt de acord, însă cred că între supraveghere și valoarea adăugată europeană avem un uh, spațiu vast care trebuie umplut cu ceva. Domnului uh, Peter uh, a spus că diferența între legislativ și nelegislativ e esențială. Și vedem asta în domenii cum ar fi politica economică, politica concurenței. Suntem exact în nucleul central al dificultăților. Când avem definit cadrul legislativ și politicile sunt puse în aplicare, acolo încep problemele. Și cum poate interveni acolo Parlamentul European? E unul din motivele uh, pentru care putem face dintr-un lucru un lucru bun. Am propus în precedentul mandat ca eh, Parlamentul să fie colegiuitor când e vorba de creștere, dar n-a fost bine înțeles, eh, n-a fost bine înțeleasă propunerea mea. Argumentele tehnice nu mi se par corecte pentru că e un text politic. Parlamentul știe să se organizeze de urgență dacă e să joace rol de arbitru ne-ați putea susține în această direcție? Ați, ați vorbit de relațiile între Parlamentele Naționale și statele membre, rolul Parlamentelor Naționale. Considerați că soluția găsită în momentul pactului de stabilitate, pardon, a tratatului bugetar cu articolul 13 funcționează sau trebuie să inventăm altceva? Pentru domnul Costa, ați fost foarte sever cu trilogurile, și pot accepta asta, însă mai întâi va spune chestiunea, în legătură cu chestiunea timpului, calendarului. Dar asta nu este din cauza Parlamentului. Dacă uh, suntem siliți să adoptăm lucruri în primă lectură, asta e din cauza Consiliului. Deci fiecare să-și asume răspunderea. Și pe de altă parte, eu vreau, într-adevăr, să fie transparente trilogurile, dar lupta pe care am dus-o cu vecinul meu de ani și ani de zile cu transparența Consiliului, trebuie să spunem ceva și despre asta, că suntem colegiuitori. Nu puteți uh, să spuneți că doar Parlamentul nu este transparent și să spuneți uh, Consiliul nu are nicio problemă. Nu, noi am cerut transparență. Și apoi uh, vedem că se fac mici aranjamente în spatele celor închise. În legătură cu faptul că Comisia revine asupra textelor, da, dar mai e un subiect încă și mai critic. Mașinăria asta inventată de domnul Barroso, refit, la sfârșitul mandatului, din punct de vedere al puterii legislative a Parlamentului, este o cutie neagră și nu știu ce să facem cu ea. E o mașinărie uh, care nu face decât să distrugă o decizie. Și dacă îmi spuneți și mie cum să facem, sunt foarte interesată. Și un ultim lucru, niciunul din uh, cei trei invitați n-a menționat uh, un lucru care cred eu că e uh, esențial pentru Parlament, și anume ce facem cu Consiliul European. Acum că suntem colegiuitori, sau își arogă el puterea de colegiuitor. Lisabona n-a făcut decât să agraveze lucrurile și noi nu suntem pregătiți pentru această lisabonizare a puterilor. Am văzut asta în precedentul mandat cu cadrul financiar multianual, care a fost un adevărat infern. Și iată, începe din nou în ultimul Consiliu European, în problema cu clima, Consiliul European spune că rămâne în continuare sesizat de această afacere. Dar ce înseamnă asta? Din punct de vedere al funcționării cu o decizie, asta e o problemă și aș vrea să îmi spuneți ce credeți că putem face, ce putem modifica ca noi să nu fim ultima roată de la uh, căruță în legătură cu, cu o decizie definită undeva deasupra noastră cu Consiliul European, care iese din rolul de orientator și uh, intră în uh, rolul de a defini obiective de legislație. Mulțumesc, domnul Haureghi. Mulțumesc, bună ziua. Aș dori să întreb mm, pe invitații Uh, ce părere au în legătură cu două probleme care țin de această absență de inițiativă legislativă a Parlamentului European, sau cel puțin așa s-a invocat. Ați uh, examinat ce se întâmplă cu statisticile în ultimii 10 ani, uh, statisticile, ce s-a întâmplat, ce a făcut Comisia Europeană cu rapoartele din proprie inițiativă a Parlamentului, absența de inițiativă a Parlamentului Uh, se încearcă a fi depășită cu elaborarea unor rapoarte pe teme care nu e necesar să fie abordate, dar facem rapoarte nenecesare. Întrebarea mea este ce face Comisia cu aceste rapoarte. Ar trebui cumva formalizată inițiativa noastră legislativă uh, încă și mai pregnant, cu rapoarte de proprie inițiativă față de comisie. Și în al doilea rând, în legătură cu propunerea făcută de domnul Juncker, cu ideea sa uh, de a hotărâ împreună cu Parlamentul inițiativele sale. Se poate formaliza asta într-un mod sau altul? Uh, pentru că Parlamentul European nu e un parlament normal, să spunem așa nu are o majoritate politică care să susțină guvernul Uniunii Europene. În mod formal nu există așa ceva. Bun, acum în practica politică da, dar formal nu. În practică sunt unele grupuri politice care susțin, spune eu, forța pro-europeană a Uniunii. Nu atât uh, din punct de vedere ideologic, politic, uh, însă e clar că în Parlamentul acesta există un curent pro-european care apără cuceririle Uniunii, instituțiile uh, Uniunii, dar întrebarea mea este în ce mod se poate formaliza uh, acest consens între comisie sau domnul Juncker și purtătorii de cuvânt, în fine, reprezentanții grupurilor cele mai importante din Parlament, ca obiectivele politice principale ale acestei legislaturi să se poată materializa în practică. Mulțumesc. Mulțumesc, Iulainen! Mulțumesc, uh, Danuta. Din păcate, pe domnul uh, Bertoncini nu l-am putut urmări pentru că am ajutat am ajuns cu întârziere de la Berlin. În ceea ce privește Consiliul European, într-adevăr, este o ființă criptică. Eu mi-aduc aminte că în momentul convenției Uh, am fost împotriva uh, devenirii Consiliului European o instituție, pentru că de pe atunci uh, întrezăream că vor exista probleme, că vor apărea transferuri de putere între diferitele instituții europene spre Consiliul European și s-a și întâmplat așa. Și uh, iată că vedem și la summitul din octombrie unde și atunci când este vorba de procente, Consiliul își rezervă dreptul uh, să mai intervină dacă legiuitorul uh, va lua o decizie la un moment ulterior. Deci iată că își asumă, își arogă uh, competențe pe care trebuie să le învederăm. Pe de altă parte, această spărire a competențelor Consiliului European. Trebuie să vedem dacă ține de slăbiciuni ale tratatului sau de slăbiciune ale Comisiei, pentru că Comisia dispune de dreptul uh, exclusiv la inițiativă și nu a făcut un suficient de acest lucru. Articolul 26 dă astfel de competențe Comisiei și Comisia Barroso nu a făcut uz de ele. Deci, uh, oare suntem condamnați să se cumuleze tot mai mult uh, putere la Consiliu sau putem reveni la metoda comunitară, să insistăm uh, ca Comisia să-și facă treaba și să uh, folosească toate pârghile care îi se acordă de către tratat. Cel de-al doilea vorbitor spun, spunea de asemenea lucruri interesante. N-am înțeles însă de ce noi nu am face uz de articolul 252, adică propriul nostru drept de inițiativă. Uh, Sigur că este un instrument unde poate că ar trebui să acționăm mai uh, cu hotărâre, uh, în special uh, atunci când este vorba de inițiative care vizează cetățenii și care trebuie să uh, fie înțelese mai bine și să nu așteptăm până când Comisia vine la noi cu o propunere uh, legislativă. În ceea ce privește observațiile dumneavoastră, e adevărat că activitatea parlamentară se sprijină pe anumiți umeri sau respectiv uh, mm, pe mulți umeri uh, nu e prea mult uh, nu se susține prea multă treabă, iar sunt cei puțini care duc greu, să spunem așa. Și sunt raportorii care trebuie să se bată pentru rezultatele muncilor. Sigur că la Parlamentul European, până la urmă, este o funcție politică și calitatea de raportor nu există corespondent uh, în uh, Parlamentele Naționale, unde această competență se repartizează mai mult la nivelul grupurilor politice. Mulțumesc, Barbara Spinelli. Mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Acum în franceză. Vreau să mă adresez domnului Bertoncini și domnului Costa și poate mai apoi domnului Peter. În uh, legătură cu rolul central al statelor membre și în legătură cu afirmația că nu se pot lua decizii fără statele membre. Dar mă întreb, oare nu e o ficțiune când se afirmă așa ceva? Pentru că, în realitate, ce vedem noi, ce se, ce se întâmplă la Consiliul European, Consiliile sectoriale, de asemenea, vedem că există rolul central doar al anumitor state membre și rolul totalmente periferic al altora. Deci, uh, întoarcerea la maniera interguvernamentală e, de fapt, o întoarcere la echilibru puterilor riscul unei întoarceri la echilibru puterilor. Și nu e o întâmplare că nu se vorbește despre a guverna criza sau guvernul crizei, ci de governance, guvernanță, care nu e un guvern în adevăratul sens al cuvântului și în legătură cu acest șpiț în candidat, în candidatul vârf de lance și în formarea unei coaliții în Germania. E foarte important ce a spus domnul Bartoncini sau domnul Peter, nu mai știu, în legătură cu faptul că nu există discuții de formare a coaliției în legătură cu politicile uh, adoptate în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu de la invitați Ce părere au despre acest, acest, aceste negocieri a, ale coaliției? Se face între instituții, între guverne, între diferitele forțe politice care au câștigat alegerile și conform cărei metode democratice în, în interiorul acestor partide politice sau grupuri care nu sunt în adevăratul sens al cuvântului partide europene. M-ar interesa foarte mult să știu ce opinie aveți. și în legătură cu confuzia aceasta, această coexistență între non-Europa și prea multă, prea puțină și prea multă Europa. Cum putem ieși din dilema asta cu acorduri interinstituționale, s-a spus, însă cine ia inițiativa? Inițiativa ar trebui luată într-o mare măsură de, chiar de către Parlament dar ar trebui și un acord prin triloguri. Trilog e un cuvânt bizar. Cred că e dialogul, e un dialog între două persoane, dar un dialog poate fi și între trei persoane. Nu, nu, nu înseamnă dialog, nu înseamnă doi. Este și un dialog în trei, dar trebuie un dialog, un dialog în patru. Lipsesc cetățenii pentru a consolida și uh, se, se folosește mult articolul 11 pentru a consolida Parlamentul și inițiativa cetățenească. Și în legătură cu cele spuse de domnul Costa, cu acordul politic care domnește în Parlamentul European, Da, asta se vede foarte bine la plenare. E foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, că în comisie avem o pluralitate de voci care se exprimă de la plenară. În comisie, da, se aud mai multe voci de la plenară, vedem un bloc majoritar întotdeauna. Mă întreb până la ce punct reflectă asta pluralitatea de idei din Uniunea Europeană, până la urmă, și în rândurile cetățenilor. Cum credeți că putem ieși din senzația asta foarte neplăcută de ce se întâmplă la plenară. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Mercedes Bresso? Mulțumesc, doamna președintă. Și aș vrea să revin uh, la cele spuse de cei doi vorbitori care au vorbit despre noul rol mai politic al Comisiei și despre raportul între o comisie mai politică și Parlament, pe de-o parte, și Consiliu. Dar mai ales Consiliul European, pe de altă parte, pentru că suntem la începutul unei evoluții foarte complexe, care probabil va duce la o redefinire a rolurilor și a modului de acțiune și a raporturilor. Deci, cum uh, vedeți dumneavoastră chestiunea asta a acordului politic? E adevărat că, într-o anumită măsură, un acord politic a limitat evaluarea candidaților. Pentru că evaluarea candidaților trebuia să țină cont de faptul că exista o susținere și un angajament politic al Comisiei. Însă, cred eu că rezultatul până la urmă a fost foarte interesant, pentru că președintele Comisiei scrisoarea de misiune încredințată comisarilor a reamintit că sursa legitimității democratice a Comisiei este Parlamentul. Deci există o schimbare aici, care are un cost, pentru că orice fel de evoluție are un, vine cu un cost. Și eu cred că ar fi interesant să poate să ne și reîntâlnim peste o anumită perioadă de timp ca să vedem cu această comisie care are o susținere politică, lucru puțin, care reprezintă puțin o anomalie, dar uh, dacă studiem sistemele federale din Europa, vedem, de exemplu, că în multe cazuri, pentru a reprezenta varietatea politică uh, a statelor membre, până la nivel federal, avem acorduri foarte largi, cu mari coaliții. Însă totuși e vorba de acorduri politice care până acum au rezistat, dar care uh, vor avea și consecințe în viața parlamentară, cred eu, și uh, va trebui făcut o reflecție și în grupurile politice. Dacă acest acord rezistă, atunci și munca legislativă poate să se schimbe Cineva, unul dintre dumneavoastră a spus că am putea să ne gândim la o pre-verificare din partea Comisiei împreună cu reprezentanții majorității din Parlament. Sigur, s-a făcut asta deja cu Consiliul și mă rog, Consiliul European ar put... Până acum nu s-a prea făcut cu Parlamentul, dar s-ar putea face și asta ar putea din nou modifica raportul de forțe. În legătură cu Consiliul European, eu cred că în viitoarele reflexii pe care trebuie să le facem, va trebui să clarificăm mai bine care e rolul său. Dacă e vorba de președinție colectivă, cum se spune adesea, atunci trebuie, rolul trebuie să se limiteze la a defini marile linii politice, însă dacă își dorește să joace un rol chiar legislativ, asta înseamnă o modificare a tratatelor. Dar și a modului de vot, pentru că la Consiliu, începând cu ziua de ieri, s-a schimbat modul de vot cu un rol mai puternic al votului uh, cu majoritate Totuși, Lisabona a adus schimbări, deci e clar că nu putem avea un vot în uh, unanimitate, pentru că ăsta e contra tratatului. Dar uh, aș vrea să aud ce credeți dumneavoastră despre toate astea. Eu cred că acest șpiț în candidat a schimbat uh, raportul între Comisie și Parlament cu aspecte pozitive, dar și, cum spune cineva aici, cu aspecte negative, e evident. Să mă rog, așa se întâmplă cu toți cei care susțină un guvern. Există o anumită pierdere a autonomiei la nivelul uh, Parlamentului atunci când uh, reprezentăm grupuri care susțin uh, un guvern. Asta trebuie să asta trebuie să ne gândim noi, să ne întrebăm dacă până la urmă e un avantaj sau nu pentru Parlament. Pentru politizarea Europei și deci o dezbatere mai clară politică în Europa, eu cred că da, să nu sunt convinsă că nu e o n-are și o consecință ca, uh, în sensul limitării libertății Parlamentului de a veni cu propuneri legislative, uh, ținând cont de toate pozițiile din Parlament. Mm, Riscă să se schimbe lucrurile, dar m-ar interesa să știu ce credeți dumneavoastră. Nu credeți că există această limitare? Dar cum putem să ne imaginăm să scăpăm cumva de, de, de birocrație, să nu avem o Europa birocratică, ci o Europa politică, fiecare să-și asume răspunderea la nivelul parlamentului, la nivelul forțelor politice care trebuie să găsească acorduri între ele. Și atunci, sigur, se poate limita și puterea Consiliului, pentru că noi reprezentăm aceleași forțe politice în țările noastre, care pot fi active și la nivelul Consiliului. Nu e adevărat că nu pot există o întreagă activitate și pre-Consiliu, nu doar la Consiliu. Mulțumesc. Acum domnul Rangel. Mulțumesc foarte pe scurt. Intervențiile dumneavoastră au fost interesante și au venit cu contribuții inovatoare pentru procesul nostru de reflexie în Comisia AFCO, însă v-aș atrage atenția asupra două puncte principale. În primul rând, cred că cele trei intervenții pe care le-am ascultat sunt foarte utile. Sunt ca un fel de abordare administrativă, spune. Dar și eurocratică, dacă pot să spun așa. Interpretarea dumneavoastră a relațiilor interinstituționale e una relativ clasică. E atât administrativă, dar și politică. De exemplu, sunt de acord cu domnul Costa când spune că e foarte util ca la Parlament să avem uh, și un curent pro-integrare și unul anti-integrare. Asta e forța oricărei mișcări federale, în orice fel de federație sau în orice fel de experiențe de integrare. Principala diferență este între cei pro și anti-integrare. Dacă avem doar forțe pro-integrare, atunci nu va fi un adevărat proces de integrare. Deci, avem aici o interpretare foarte administrativă și una mai degrabă politică. Sunt amândouă foarte utile, însă cred că lipsește ceva. O abordare constituțională în aceste trei intervenții. Pentru că ar putea fi foarte interesant să vedem ce fel de sistem politic avem acum. Nu este oare prezidențial? Este oare parlamentar? Sau e semiprezidențial, de exemplu? Aș spune că e semiprezidențial. Avem uh, uh, partea legislativă cu două camere, Consiliul și Parlamentul, și apoi uh, ramura executivă, Comisia, să avem și un fel de șef de stat colegial, Consiliul European, care nu are puteri legislative. însă are totuși uh, puterile politice pe care le are. Și deci ne aflăm în cadrul acestui sistem care are anumite asemănări cu Franța Constituției din 58, nu în litera ei, ci în modul în care s-a practicat de câte De Gaulle și Mitterrand. Poate cele mai bune exemple. Așadar, ce cred eu că ne-ar putea ajuta să interpretăm uh, reformele pe care le facem și tendințele pe care trebuie să le inițiem acum e să avem o abordare exhaustivă și constituțională. Pentru că adesea se, experții, experții ne oferă niște prezentări cu relații foarte complicate între instituții însă nu ne oferă și un model care să ne dea o perspectivă globală. Asta cred eu că a lipsit din aceste prezentări. Ce model avem? De exemplu, putem avea și o altă perspectivă, diferită de uh, prezentările astea. Dar și uh, uh, o asemănare interesantă între Uniunea Europeană și istoria politică britanică. Instituții care joacă rol constituțional, dar fără un stat în spate. Bun, nu e cazul aici, acum. Dar dacă ne gândim la secolul 18-19, Marea Britanie, avem Parlamentul, coroana, curțile, dar nu avem un stat, pentru că lipsește fundația absolutistă a statului din Franța sau, sau Prusia sau în democrațiile, în statele, uh, <laughs> că nu erau democrații pe atunci, în statele continentale. Dar ce spun eu e că ce avem aici e, avem instituții care au conflicte sau tensiuni între ele și au, au relații între ele, dar nu au un stat în spatele lor. Așadar, acest tip de abordare care este unul cu adevărat constituțional, ar fi foarte util ca să completăm aceste contribuții foarte interesante pe care ni le-ați oferit. Da, mă rog, e doar o observație. Probabil va trebui să vă prăsesc timp de o oră, dar voi reveni. Deci nu știu dacă voi putea să ascult și răspunsurile dumneavoastră, dar e doar o provocare, să spunem așa. Nu, cred că vei putea. Mulțumesc, Paul, spune președinte. Am și o întrebare scurtă. Înțelegem cu toții, cred eu, responsabilitatea uh, uh, uh, construcției democratice a Europei, dar trebuie să fim și eficienți. Întrebe domnul Costa. Ce înseamnă un parlament eficient? Și a doua întrebare legată de Consiliul. Consiliul European a dezvoltat această tradiție minunată de a lucra cu șerpași Consiliul General a fost cumva pus deoparte în ultimii ani și vedeți că vedeți vreo șansă că acest Consiliu să fie readus la viață și să joace rolul uh, în mod transparent ca să ajute și uh, Parlamentul European să coopereze mai bine cu Consiliul. Cam asta ar fi. Vedeți că putem vorbi doar un minut, un minut jumătate, dar când avem o discuție liberă, nu putem fi succinți. Asta înseamnă că reducem, tăiem din, punctul dumne- din timpul dumneavoastră pentru răspunsuri. Hai să vedem cine dorește să răspundă primul. Merci, je, je, je viens commencer. Mulțumesc, dați-mi voie să încep eu. Există o serie întreagă de întrebări. Este greu să le tratăm în timp scurt, dar voi încerca să Încep cu un citat din Tomaso de la Schiopa, pentru că doamna Barbara Spinelli m-a termin, care spunea că atunci când analizăm sistemul politic constituțional european, când dorim să-i uh, aplicăm avantajul democrației, trebuie să analizăm lucrurile din punct de vedere al demos, al cetățenilor, dar și din punct de vedere al kratos. Deci, din ace- în ce privește demos, cetățenii, cum putem din punct de vedere al cetățenilor crea lucrurile mai clar, mai pe înțelesul lor? Știți că uh, din punct de vedere al demos este complicat pentru că este un sistem de coaliții. Aici totul se face pentru o singură persoană, un singur partid, o singură instituție. Deci, ă, asta se face intenționat așa. În Franța ă, există o asemenea concentrare, o persoană, un partid, o instituție. Bun, acum există această procedură a șpițen candidatului, a candidatului vârf de lance. Și există și un clivaj, un vizaj, o față, un candidat și în același timp un clivaj între forțele europene. Cetățenii nu au fost toți conștienți de această formulă. Va trebui să existe o clarificare. Din punct de vedere constituțional, dacă se spune că acea persoană care a fost desemnată ca să devină președintă sau președinte al comisiei are dreptul să nominalizeze comisarii. Bun. Ceea ce a fost evocat de către domnul Schöpflin, statele membre au și-au păstrat o garanție, ideea că va exista câte un comisar pentru fiecare stat membru, pentru că acest lucru este prevăzut în tratat. Iar dacă domnul Juncker ar fi fost cel care își alege oamenii, ar fi trebuit să o facă negociind cu fiecare stat membru. Dar el are și un avantaj al autonomiei acum în a-și compune echipa, chiar dacă au existat desemnări pe plan național. Eu cred că, în legătură cu intervenția domnului Schöpflin, trebuie să spunem în ce țară a existat o vreo problemă în legătură cu uh, un comisar pentru o țară. Eu vin din Franța. Eu uh, spun că acolo a existat, uh, să spunem, și o nemulțumire pentru că Franța este reprezentată fiind un stat mare de un comisar, în timp ce țările baltice au trei comisari dacă luăm regiunea pe total. Deci, din punct de vedere al cetățeniei și al Există o dublă legitimitate. Statele membre, pe de altă parte partidele, cetățenii se reunesc și uh, votează. După aceea uh, urmează uh, ca într-o altă configurare să se elaboreze proiectele de acțiune. În Germania, după alegeri, a existat o perioadă îndelungată de negocieri pentru elaborarea programului de guvernare. Asta necesită și timp. Și a fost nevoie de timp și dintre alegerile europene și începerea activității comisiei. Dar eu spun din nou că există uh, această problemă, uh, figura persoanei și clivajul uh, politic și instituțional. Și voi încheia în legătură cu acest subiect. Trebuie să punem în evidență ceea ce se întâmplă în Parlamentul European și în comisii. Pentru că în cadrul negocierilor să nu se ajunge din nou la un clivaj înainte de adoptarea deciziilor. Iar în ce privește aspectul Kratos, puterea, să nu uităm acest aspect, deși se întâmplă frecvent. Spuneam că Bruselul este un fel de Washington Bruselul acționează în uh, avantajul vieții cetățenilor. Bruselul uh, dispune de puteri politice din acest punct de vedere. Iar în ce privește Uniunea Economică și Monetară, există o provocare uriașă care uh, Uh, acum decurge din legislatura, uh, din legislația care este marcată de troica. Deci asta înseamnă o troică că deja um, Europa într-un fel s-a concentrat în mai puține mâini. În ce privește piața financiară. Troica Um, aduce o formulă de condiționalitate care este inedită, care s-a aplicat doar în câteva state, dar cu uh, un fel de concentrație de Europa, să spunem așa. Iar aici a existat o reformă în uh, guvernanța politicii economice și financiare dar mai există, în, pe lângă Troica, și un fel de Europa tip ONU, un fel de pact de stabilitate care se aplică, un fel de cartă ONU pentru statele uh, implicate. Deci acest pact de stabilitate este un fel de Europa tip ONU, iar tratatul fiscal uh, este de o asemenea cartă. Există niște limite geografice, dar în interiorul acestor limite statele sunt suverane. Iar a treia Europa este un fel de hiper-OCDE. Deci, hiper-OCDE dar sunt recomandări a recomanda nu înseamnă a comanda. Sunt lucruri care trebuie să fie clarificate. Și după aceea aș mai putea defini Europa și ca pe un fel de bancă mondială pentru a putea juca un rol mai important pe plan financiar. Acesta deci, este proiectul unor aranjamente contractuale și unor reforme structurale. Deci, este esențial pentru noua comisie să uh, se iasă din formula Troica în momentul în care statele ajung în faza de a putea să-și permite acest lucru. Bun. Este nevoie să fim foarte lucizi în legătură cu natura puterilor Uniunii Europene. Sunt puteri subsidiare care sunt foarte importante în anumite sectoare. Pescarii, agricultorii știu foarte bine că Strasburgul și Bruxelles reglementează multe aspecte din viața lor profesională. Dar există și nivelul național de reglementare. Trebuie să ținem seama de aceste formule, mai ales atunci când lucrurile nu funcționează bine. Dar mai există și uh, niște provocări analitice pe lângă cele politice. Europa poate să acționeze prin multe reglementări, dar nu poate acționa în toate domeniile dacă nu s-ar face reglementări în perioada în domeniul fitosanitar de pildă, statele membre nu ar reuși să facă față. Deci eu cred că parlamentarii europeni nu trebuie să se ocupe de absolut totul. Trebuie să își elaboreze o filozofie generală într-un cadru intraparlamentar. Acesta ar fi răspunsul meu. Mulțumesc foarte mult. Mă rog, următoarea intervenție. Uh, Mulțumesc. Multe dintre aceste întrebări uh, s-au referit la clarificarea noțiunii de consens. Domnul Șeplin a spus mai multe în această privință. Eu cred că acest consens a fost o provocare constantă a integrării europene de la bun început și în noile domenii ale, de acțiune ale Uniunii Europene asistăm la astfel de provocări, pentru că procesul este mult mai puțin formalizat. Deci, iar în domeniul legislativ asistăm la generarea de consens în anumite momente în special în anumite momente constituționale. Dar dacă ne uităm uh, la partea economică și chiar și mai mult cea de politică externă, găsirea unui consens reprezintă o provocare permanentă. Cred că ține de autonomia Consiliului European și a Consiliului ca organism. Evident că există studii cu privire la rolul secretariatului Consiliului, însă cred că în ceea ce privește stabilirea independentă a agendei de către guvernele statelor membre, iată că nu prea avem indicii masive, însă totuși se creează în jurul acestor instituții o mașinărie administrativă tot mai mare și tot felul de grupuri de lucru la nivel înalt Uh, în care participă foarte mulți funcționari din partea statelor membre. Deci această infrastructură administrativă se extinde, dar într-un mod ciudat. Cealaltă problemă este uh, ciocnirea dintre cele două modele. Iolainen vorbea de uh, fapt faptul că Consiliul are o acțiune intrusivă și modifică regulile. Și doamna Preso spunea că există noțiunea de politică parlamentară, care este una foarte diferită și care se organizează în jurul înțelegerii regulilor democratice a procesului decizional, ceea ce nu e neapărat cazul la Consiliu. Deci, mm, e greu de făcut uh, prevede, prognoze cu privire la Uh, unde ne îndreptăm. Însă Parlamentul va trebui să se implice mai mult, așa cum a procedat până acum în domenii cheie ale activității legislative. Însă cred că întreaga construcție instituțională reflectă până la urmă caracterul, caracterul descentralizat al guvernării în anumite locuri din Uniunea Europeană și iar pe partea bugetară, politică externă, Până la urmă, competențele UE sunt limitate, chiar dacă există. De aceea, domnul Iolainen avea dreptate când uh, spunea că uh, tratatul de la Lisabona a încercat să remedieze anumite uh, deficiențe de funcționare instituțională, dar există o tensiune firească în sistem. Guvernele naționale au un rol crucial atunci când este vorba de evenimente economice sau atunci când este vorba de sporirea credibilității pe partea de politică externă. În ceea ce privește noua comisie, chiar dacă vorbesc uh, doar la modul speculativ acum, cred că nu e vorba neapărat de o slăbiciune a Comisiei după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ci mai degrabă o complicitate a Comisiei Aș fi foarte surprins dacă noul președinte al Comisiei care până la urmă este cel mai vechi membru al Consiliului European și a deținut și funcția de președinte a Eurogrupului și ar schimba această abordare într-un mod uh, dramatic. Cred însă că Parlamentul European ar trebui uh, să joace un rol mai important și aștept cu interes să văd cum evoluează relațiile dintre Parlamentul European și Comisia, noua Comisie. În ceea ce privește afirmația doamnei Hübner vis-a-vis de șerpași, cred că reflectă această personalizare a modului în care se ajunge la înțelegeri. Nu văd cum Consiliul de Afaceri Generale ar putea să îndeplinesc acel rol de care vorbeați dumneavoastră, tendința totuși merge spre aceste înțelegeri informale. În orice caz, statele membre trebuie să găsească un for în care să aibă astfel de schimburi Însă, dacă ne uităm și la alte sisteme, nu e uh, rar întâlnit uh, acest sistem unde, dacă ne uităm la Canada, există prerogative pentru guvernul federal și apoi există o informalizare a prerogativelor la nivel intergumentar pe anumite domenii. Deci nu vă pot oferi soluții la problema constituțională care există, cred însă că e ceva care până la urmă se va decide prin practică mai degrabă decât printr-o modificare formală a tratatului. Mulțumesc! Interesant. Mulțumesc foarte multe întrebări foarte interesante. În ce privește clivajul în Parlament, există două aspecte între pro și anti-europeni, problemele constituționale, economice, gradul de integrare europeană, alt clivaj între stânga și dreapta și problemele sociale, poate și în legătură cu bugetul. Cred că este foarte important ca opinia publică să înceapă să înțeleagă aceste lucruri și în felul acesta să depășim uh, ceea ce perturbă imaginea Parlamentului Parlamentul European în clipa de față. În legătură cu uh, trialogul, este legitim uh, pentru parlamentarii europeni să uh, Uh, nu aibă o atitudine de blocare, iar uh, în ce privește absența transparenței la nivelul Consiliului și Parlamentului, nu este satisfăcătoare din punct de vedere democratic. Cred că Parlamentul European trebuie să aibă strategii legate de textele care merită să beneficieze de o analiză în cadrul dialogului și uh, altele care trebuie să fie dezbătute în plenară. În ce privește Consiliul European, cred că există o surpriză în legătură cu evoluțiile instituționale din ultimii ani. Parlamentul European se confruntă cu o nouă configurare instituțională și eu cred că Eh, trebuie valorificate resursele de care eh, Parlamentul European dispune, pentru că există niște puteri legislative. Poate să beneficieze de veto în materie bugetară, în asemenea în ce privește codecizia Parlamentului European a respins texte care îi se păreau a fi nesatisfăcătoare. Deci Parlamentul European are tot felul de instrumente ehm, de a respinge. Dreptul de veto uh, este al său. În articolul 225, cred că este dreptul de uh, a avea rapoarte de inițiative și uh, dacă textele sunt foarte importante, trebuie să fie analizate în plenar, eh, dacă ele preocupă societatea civilă. Și cred că și președintele Parlamentului European poate să folosească în discursurile sale, în Consiliul European, eh, toate ideile și argumentele eh, care pot să focalizeze atenția asupra unor subiecte importante și cred că Parlamentul European nu trebuie să se lase până la urmă copleșit de inițiative uh, cetățenești uh, pentru uh, a putea până la urmă să își impună propria reprezentativitate. Iar în ce privește PP-ul și grupul S și D, um, au um, o experiență îndelungată în a conlucra în Parlamentul European din punct de vedere democratic și tehnic. Dar există și un acord între PPE și SID pe plan instituțional, pentru că domnul Schulz a fost reales uh, uh, ca președinte al Parlamentului European. Deci, uh, de fapt, exista tradiția alternanței uh, în ce privește președinția, dar iată că acum acest acord între cele două grupuri mari politice a dus la realegerea lui Schulz. Deci, um, eu cred că um, dacă um, lucrurile la Comisie nu vor funcționa bine, Parlamentul European are dreptul uh, să protesteze. Există deci și această uh, posibilitate de conflict. Oricum, însă, uh, trebuie pusă în valoare politica pe plan european și au existat uh, o serie întreagă de uh, texte uh, care au fost respinse atunci când Parlamentul European a făcut us de instrumentele de care dispune. Deci, eu cred că trebuie urmărită activitatea Comisiei, pentru că tratatul permite acest lucru și eu cred că trebuie să se pună în aplicare reforma interinstituțională pe care tratatul o permite raison. Donc je pense qu'il y a une nouvelle réforme institutionnelle, il faut lier des contenus politiques à des réformes institutionnelles en disant les réformes institutionnelles ne sont pas. Reformele instituționale nu sunt doar de formă sau pentru plăcerea Parlamentului European, nici pentru a legitima noi puteri și competențe. În final, doamnă președintă, în legătură cu întrebarea noastră, ce, ce este un Parlament European eficient, nu știu să vă răspund. Trebuie făcut o alegere politică. E important ca problema eficienței uh, muncii parlamentare să nu fie judecată nici uh, față de rutină, uh, să facem ce s-a făcut înainte și nici Coreperul, nici Serviciul Juridic al, al Comisiei Europene nu trebuie să spună Parlamentului European ce înseamnă o funcționare eficientă. Cred că uh, parlamentarii europeni au fost foarte amabili cu Comisia și Consiliul în ultimii ani în interesul bunei funcționări a Uniunii Europene. Poate că acum ar trebui utilizate alte strategii. Mulțumesc! Eh, merci I think you, you... Mulțumesc! Cred că ne-ați dat eh, multe idei pentru munca noastră. Many Dar mai multe întrebări. Eh, Mulțumim experților și sigur că mm, sunteți bineveniți să stați alături de noi cât doriți. Trecem imediat la următorul grup de discuții. Uh, diferențele între integrarea europeană și provocările. Începem cu profesorul Wolfgang Wessel de la Universitatea din Köln, diversificarea guvernanței în Uniunea Europeană și provocările adresa legitimității democratice. Ah, yeah, I'm sorry. Uh, Madam Chairperson. Mulțumesc, doamnă președinte. Viața reală e complicată dificilă, în special dacă ne uităm la diferențiere. Iată că am sărit doi pași pentru a vă arăta acest grafic care reprezintă până la urmă activitatea unui dintre doctoranții mei străluciți, căruia i-a trebuit un an ca să deseneze această schemă. Și cred că ia tot atât de timp ca să îl și înțelegem. Eu aș dori să am o abordare triplă, să fac o analiză, un fel de inventariere a situației actuale, care sunt trendurile în această situație, apoi o evaluare și în final să vin cu câteva recomandări. Aici ar trebui să vă spun că în pofida înțelepciunii tradiționale, Trebuie să spunem că um, și ca personal universitar trebuie să fim modești pentru că avem și noi limitele noastre, pentru că chiar nu știm, mai ales în acest domeniu, ce se va întâmpla în următorii ani. Vă propun așadar să începem cu analiza. Asistăm la o tot mai mare complexitate a diferențierii pe mai multe paliere și pe mai multe viteze. Iată aici o serie întreagă de grupări pe state în funcție de apartenența la anumite sisteme. Ar fi foarte interesant dacă am reușit să punem pe hârtie și partea procedurală, pentru că fiecare din aceste componențe are uh, setul său de reguli și proceduri uh, reguli de finanțare diferită. Cred că ne aflăm așadar într-o situație foarte complicată. Dacă ne uităm la evoluție, iată aici munca altor colegi care au analizat procedurile, procesele și evoluția și iată că vedem că s-a petrecut o sumedenie de integrare diferențiată în cursul anilor. M-am întrebat de ce oare. Eu cred că unele state membre care au încercat să um, folosească instrumentele de integrare existente nu au găsit suficiente astfel de instrumente disponibile. Cred că este un bun punct de plecare. S-ar putea să uh, ne confruntăm aici cu limite um, constituționale sau blocaje politice. Ca de pildă, știți uh, cazul Regatului Unit, dar au mai existat și altele în trecut. Deci se poate explica această situație până la un anume punct. Ar trebui să mai menționăm că forma aleasă în tratatul de la Amsterdam, așa numita cooperare sporită, reprezintă, în opinia mea, o formă foarte inflexibilă. Pentru că constrângerile politice sunt mari și flexibilitatea e mică. Și dezbaterea a arătat aceste constrângeri. Aș spune că cooperarea sporită până acum nu s-a dovedit a fi modelul care să ofere suficiente oportunități pentru a merge mai departe cu anumite țări. Aș dori să trec acum la partea de valoare. O chestiune se referă și, și legat de analiză A fost destul de frig azi dimineața la gara din Köln. E grevă și am așteptat destul de mult. Iată cu sprijinul prietenilor mei reușesc Deci, analiză și evaluare. La partea de analiză, cred că un element cheie se referă la faptul că integrarea diferențiată a funcționat doar în condițiile existenței unei cooperări franco-germane. Și această problemă cred că se va mai pune. Cred însă că este o chestiune esențială în ce măsură aceste țări pot să se pună de acord și pot să coopereze și cu alte țări. Cred că este un indicator și pentru anii viitori. Cred că în momentul de față nu se prea pune uh, problema unor inițiative majore fără aceste două țări. În ceea ce privește evaluarea, dumneavoastră, Parlamentul European, ați formulat o declarație anul trecut în decembrie în care ați uh, formulat și o doctrină uh, pentru diferențiere și o restructurare, uh, un punct de vedere care nu a fost negativ, unde ați spus însă că implicarea Parlamentului European sporește legitimitatea asta și în cazul diferențierii și că nu se pune problema diferențierii între membrii Parlamentului European în funcție de naționalitate. Eu cred că a aruncat uh, mai multă lumină în această, asupra acestei situații. Sigur că mai există și alternative. Avem exemplu Revoluției Americane, unde se spune că nu există niciun text legislativ fără Uh, nici, nu există impozit fără reprezentare. Însă cred că membrii Parlamentului European, a căror votanți nu sunt afectați de măsură, nu ar trebui să uh, ducă la o implicare a respectivilor deputați într-o anume decizie. Iată, de pildă, cazul Greciei când s-a pus această problemă și atunci când uh, s-a vorbit de sancțiuni, unde au participat și deputați uh, care nu aveau uh, nicio implicare și de asemenea și în chestiunea creditelor. Sigur că poate fi o dezbatere lungă. Cred că punctul esențial pentru Parlament nu e cine are dreptate, ci care va fi reacția publică. Și de asta trebuie să fie conștient Parlamentul European. Iar mai suntem tot la evaluare și se leagă aici și relația cu parlamentele naționale. Cred că ar fi foarte util pentru reducerea problemelor de legitimitate dacă ați putea coopera în această privință cu parlamentele naționale. Un aspect la care l-ați menționat în doctrina dumneavoastră se referă la o posibilă diferențiere la nivelul anumitor proceduri interne prin intermediul unor subcomisii, comisii speciale, unde să participe doar uh, deputații vizați. Mie mi se pare mm, o chestiune de cosmetizare. Întrebarea finală este cine ia până la urmă decizia modul cum ar funcționa un interior Parlamentului European ar putea fi unul interesant, dar uh, spre exterior uh, nu știu dacă funcționează. Recomandarea mea se referă la un set de strategii diferențiate. Spuneam la început că e foarte greu de prevăzut momentul de față uh, cum se va evolua. În opinia mea, cred că se merge pe mai multă diferențiere în zona euro, cu un buget euro, am văzut și Uniunea Bancară, uh, unde și Parlamentul European i-au revenit mai multe competențe în ceea ce privește procesul decizional. Cred că un punct esențial, sigur, se referă la Regatul Unit și ideea uh, fostului nostru coleg Andrew Duff de a avea o calitate uh, de membru asociat de aceea cred că se impune monitorizarea dezbaterii și uh, trebuie să fiți uh, pregătiți pentru posibile evoluții, inclusiv uh, modificări la nivel constituțional. Și dacă se va pune problema schimbărilor tratatului, va trebui să vedem cum anume parlamentarii pot fi implicați și cum ar putea promova această formă de diferențiere sau calitate de membru asociat. Eu cred că ar trebui să fiți pregătiți să faceți anumite lucruri, chiar dacă nu va apărea pe agenda de lucru următorilor 2-3 uh, ani. Dar important este să fiți pregătiți. Cred că la fel de important este să încercați să agotați forme de diferențiere internă dar uh, nu cred că e important uh, sub aspectul impactului pentru public. Cooperarea cu parlamentele naționale, cred că aici trebuie regândită relația. Am mai avut această discuție cu privire la uh, articolul 13 a Fiscal Compact, dacă reprezintă sau nu un pas înainte. Eu cred că ar trebui să vedem care este reacția națională. Cred că nimeni nu uh, e interesat să mm, folosească acest articol. Și chiar au existat probleme mari pentru elaborarea unor proceduri interne. Dacă ne uităm la protocolul COSAC, s-a spus acolo că reprezentanții Parlamentului nu pot Comitetul Interparlamentar nu por, lua decizii obligatorii. Totuși, să cred că trebuie să lucrați în această privință și să nu uitați cele patru domenii de integrare diferențiate și, așa cum vă spuneam, așteptați-vă la situații neașteptate, pentru că, la un moment dat, s-ar putea să ne trezim uh, cu o situație nouă, pentru că acum 5 ani nu s-ar fi gândit nimeni nici la acest fiscal uh, compact. Deci trebuie să monitorizați, să fiți uh, pregătiți. Știu că nu este o recomandare foarte precisă, dar cred că în această zonă a diferențierii trebuie să ne așteptăm și la lucruri neprevăzute. Mulțumesc foarte mult! Ați venit uh, cu o serie întreagă de noi întrebări la lista noastră existentă. Aș dori să o invit acum pe doamna profesor Monica Clas din partea Universității Maastricht să ia cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Am fost rugată să introduc un alt tip de probleme complexe la imaginea infrastructurii Uniunii Europene și este vorba despre uh, aceste sisteme constituționale naționale. Și aș vrea să determin tendințele naționale în evoluție, să văd uh, care sunt provocările și să fac propuneri de abordare a acestor provocări. Constituțiile naționale sunt parte crucială a unei infrastructuri europene. Dacă putem vorbi despre instituții europene, cred că trebuie să ă, le vedem ca un ă, cadru constituțional care combine elemente naționale și europene. Și de când ă, acesta este cazul în aceste interconectări ale prevederilor constituționale, schimbările din Uniunea Europeană au loc la niveluri diferite simultan și sunt interdependente. Deci Constituțiile eh, naționale pot fi privite ca roți ale mecanismului european importanța Constituțiilor naționale pentru buna funcționare a Uniunii Europene este esențială. În același timp, Constituțiile naționale nu sunt însă independente în sensul că statele membre eh, nu sunt perfect libere să adopte ce prevederi constituționale și-ar dori iar dacă Constituțiile naționale sunt expresia liberei voințe a cetățenilor din țara aceea, există și o condiționare de către Uniunea Europeană în ce privește respectarea valorilor fundamentale. Cam aceasta este povestea relației dintre sistemele constituționale naționale și integrarea, îmbinarea lor într-un sistem armonios european. Ehm, este vorba până la urmă și de condiționarea integrării europene din eh, privința prevederilor constituționale. Și în ambele domenii vom vedea că există o serie întreagă de provocări cărora trebuie să le facem față. Dacă analizăm constituțiile naționale, și uh, condițiile uh, impuse de către integrarea europeană. Ce este specific? Uh, ele facilitează integrarea europeană a statelor, pe de altă parte se condiționează și se limitează situația de a putea deveni membru al Uniunii Europene dacă nu se respectă anumite prevederi. Pentru că există o curte constituțională europeană, un fel de gardian al constituționalității care analizează prevederile. Care sunt condițiile um, pe care um, planul comunitar le impune? Este important să uh, realizăm uh, că aceste limitări nu sunt listate undeva, ci ele decurg din interpretările Curții Constituționale Europene. Dar în uh, activitatea cotidiană a unii europene, ele trebuie să fie funcționale, să permită integrarea deci lucrurile merg pas cu pas și orice modificare constituțională importantă trebuie până la urmă să respecte anumite prevederi ale tratatului. Dacă analizăm un set de modificări um, la nivel european, vom spune că Constituțiile naționale uh, trebuie să îndeplinească trei tipuri de condiții. Prima, protejarea drepturilor fundamentale și cu siguranță sunteți conștienți uh, de faptul că toată lumea se referă la cazul Zolange în urma unei decizii a Curții Federale Europene, în, eh, Curții Federale Germane în ce privește respectarea drepturilor omului și standardelor europene. Pentru că, până la urmă, eh, acest caz a dus la adoptarea carturi, Cartei Drepturilor Omului. Curțile constituționale uh, respectă această condiție, dar în mod paradoxal există o schimbare în tensiunea existentă între sistemul de protecție a drepturilor omului pe plan național și pe plan internațional. Există un tip diferit de protecție pentru care se optează adesea în Constituțiile naționale. Există din acest punct de vedere o tensiune care potențial poate să ducă la o situație conflictuală. Ca atare, Uniunea Europeană urmărește toate problematica legată de protejarea drepturilor omului și din acest punct de vedere există un mecanism întreg al Curții Drepturilor Omului de la Strasburg care se aplică. Un alt tip de probleme există posibilitatea de control unilateral pe plan național dacă anumite prevederi comunitare uh, respectă sau nu uh, sistemul uh, care funcționează pe plan național. Aici pot să existe anumite limitări, dar curțile pot decide unilateral la nivelul unui stat o anume situație este um, această prevedere ultra vires dincolo de puterea instanței. Și există, din acest punct de vedere, exemple, incidente, de pildă, în ce privește sistemul de, uh, între Cehia și Slovacia, în ce privește pensiile. Dar există și din acest punct de vedere evoluții, în sensul că curțile constituționale naționale insistă pe protejarea unei uh, concepții specifice uh, statului respectiv. Și din acest punct de vedere, Curtea Constituțională pe plan național poate eventual să acuze că anumite măsuri eh, luate pe plan comunitar pot să încalce un sistem care eh, funcționează coerent pe plan național. Deci, se pare că în acest domeniu amendamentele uh, bazate pe tratat uh, demonstrează că uh, limitele a ceea ce, din punct de vedere constituțional, este acceptabil, au fost atinse în ce privește această separare a puterilor între planul național și cel comunitar pentru că, ă, de fapt, ă, evident că legislația comunitară nu trebuie să afecteze într-un fel legislația națională, dar Uniunea Europeană în articolul 2 recunoaște un sistem de valori care trebuie să fie ă, funcțional și să constituie baza prevederilor. Dacă uh, se uh, depășește acest sistem, el poate să constituie o piedică într-o integrare mai aprofundată. Dar uh, cred că și Carlos Cross se va referi la aceste aspecte mai în amănunt. Dacă analizăm pe de altă parte cealaltă fațetă a problemei, condițiile pe care calitatea de membru al Uniunii Europene le impune asupra Constituțiilor naționale, din perspectiva respectării valorilor constituționale, noi găsim aici în articolul 2 al tratatului prevederi specifice Uniunea Europeană este mult mai strictă vis-a-vis -vis de statele candidate la aderare față de criteriile de la Copenhaga. Și aici există o serie de provocări în ce privește uh, obligațiile de a respecta aceste valori fundamentale. Și prima problemă pe care Uh, eu am detectat-o este lipsa de claritate în a specifica obligațiile concrete pe care statele membre trebuie să uh, și le asume. respectul pentru democrație, uh, tot ceea ce articolul 2 prevede, dar sunt formulări foarte vagi în ce privește monitorizarea și supervizarea um, respectării acestor valori. Din nou apar probleme. De ce? Pentru că statele um, membre până acum um, nu și-au dorit un uh, sistem matur de monitorizare, de pildă prin Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Deci uh, pot să apară incidente și se dorește din acest punct de vedere o prevenire um, a um, încălcărilor, așa cum și um, vicepreședintele Comisiei Timmermans își dorește. Trebuie să existe un mecanism de punere în aplicare, procedee care să se bazeze pe articolul 7 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, dar problema este că e foarte greu de uh, pus în aplicare dacă nu există stabilite standardele uh, care să depisteze o amenințare sistemică a statului de drept. Cum pot toate aceste provocări să fie abordate și rezolvate pe plan european? Dacă analizăm uh, Constituțiile naționale care uh, impun anumite uh, limitări din perspectiva integrării europene, aici instituțiile europene nu pot să acționeze uh, foarte clar pentru că nu au puterea de impune anumite obiective. Deci ceea ce uh, pot să facă instituțiile europene este să conștientizeze că există aceste preocupări de tip constituțional și să răspundă la preocupările statelor membre, um, inclusiv în ce privește uh, aceste revizuiri ale puterilor. Același lucru este valabil pentru drepturile fundamentale, deci um, o um, abordare ca răspuns față de anumite situații. Iar în ce privește um, lacunele existente în sistemul de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale și aici trebuie întreprinse multe. În primul rând, în ce privește clarificarea obligațiilor impuse statelor membre, articolul 2. Ce înseamnă să fii un stat membru al Uniunii Europene și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, să se clarifice uh, Uh, lista de valori și, în al doilea rând, să se regândească mecanismul de monitorizare, astfel încât Uniunea Europeană să poată să acționeze preventiv uh, în ce privește orice deraiere pe plan național. Președinte, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum invitatului nostru de la Universitatea Essex, specializat în drept comunitar și drepturi fundamentale. Is my presentation set up the PowerPoint version? Ați afișat uh, prezentarea mea, versiunea PowerPoint? Prea bine. Mulțumesc pentru invitația la acest seminar important. Pentru cei care ar putea fi tentați să creadă că este un fel de aspect obscur al legislației comunitare. Ca britanic, probabil că ați văzut uh, prima pagină a cotidianului Daily Telegraph, unde este publicată o scrisoare deschisă din partea unui număr de 40 de judecători și magistrați unde se solicită Regatului Unit să opteze pentru mandatul european de arestare și este o dezbatere destul de amplă la nivelul Regatului Unit în momentul de față și arată tipurile de diferențiere care uh, s-au conturat de-a lungul anilor. Un element cheie este faptul că nu există doar o singură diferențiere, ci există mai multe și se modifică fiecare în timp și de asemenea și utilizarea acestora se schimbă în timp. Eu aș dori să mă concentrez în special asupra modului în care sunt utilizate, frecvența utilizării acestora. În prezentarea profesorului Vessels am uh, văzut un grafic în care se prezenta schimbarea de-a lungul timpului a unei serii întregi de prevederi din tratat care se refereau la o integrare diferențiată. Nu am acum în față acest uh, grafic și n-am uh, elaborat și eu unul, dar uh, ar fi interesant să ne gândim la un alt grafic unde să se calculeze utilizarea diferențierii integrate în timp. Pentru că graficul dânsului are un salt mare în 93 la intrarea în vigoare a tratatului de la Maastricht, dar în fapt prevederile tratatului de la Maastricht în ceea ce privește integrarea diferențiată nu au fost utilizate până cu mult mai târziu. Sigur, Uniunea Monetară a demarat doar în 99, protocolul social iarăși nu a fost folosit foarte mult în anii 90. Deci dacă am face un grafic cu privire la utilizarea uh, integrării diferențiate, am constatat că apare o mică creștere în 90, un mare salt în 99 cu demararea Uniunii Monetare și apoi iarăși o creștere lentă în următorii ani și încă o dată o creștere foarte mare începând cu 2010. Iată deci unul din trendurile cheie în uh, diferent, integrare diferențiată, că sporește în timp, însă de asemenea sporește și rata de utilizare care uh, se accelerează, în special între anii 2010 și 2014. Și nu știm dacă uh, va continua să se accelereze, dar în orice caz așa a fost situația până acum. Dacă ne uităm la câteva detalii din acest proces, așa cum vă spuneam deja, Tratatul Uniunii Europene a introdus două tipuri de diferenția, integrare diferențiată, capitolul uh, social prin protocolul uh, aferent și dacă ne uităm la literatura de specialitate din, uh, de la sfârșitul anilor 90, atunci când s-a stat, semnat tratatul de la Amsterdam, nu părea să fie doar o digresiune uh, mică în ceea ce privește integrarea diferențiată. Apoi, uh, 99 protocolul social a fost uh, anulat pentru guvernul Regatului Unit uh, a însemnat doar patru măsuri, pentru că celelalte, uh, pentru celelalte s-a folosit de opțiunea de opt-out. Până la urmă, însă, dacă vorbim de Uniunea Economică și Monetară, nu a fost neapărat uh, varianta cea mai bună de acțiune pentru guvernul britanic. În ceea ce privește Uniunea Monetară, uh, nu avem de-a face doar cu două opt autori permanente, potențial, ci și uh, posibilitatea inclusă pentru anumite state membre de a continua fără altele, deși statele membre în principiu sunt obligate să participe. Deci iată că avem un fel de combinație între două modele de bază în ceea ce privește diferențierea. Modelul de ajungere din urmă, unde anumite state membre uh, au uh, evoluat mai repede, dar uh, celelalte ar trebui să le ajungă din urmă ulterior, așa cum s-a întâmplat cu Uniunea Monetară, dar avem și așa numit, uh, așa numit vechiul model al neparticipării permanente sau potențial permanente ca Regatul Unit și Danemarca. Și aceste două modele au fost oricum estompate pentru că Suedia, de pildă, nu prea dă semne că vrea să se alăture, deși are oarecum obligația legală să o facă. Din câte știm, majoritatea statelor membre s-au alăturat, inclusiv Marele Val din 2004, nu neapărat următoarele, uh, următorul val, cele trei ulterioare. Însă trei din cele mai mari uh, economii încă din acest val de aderare nu au uh, intrat în Uniunea Economică și Monetară. Asta ar trebui să ne arate semnificația practică a neparticipării în Uniunea Economică și Monetară. Pe lângă această distinție evidentă la nivelul utilizării sau nu a monedei unice ca monedă națională, Uniunea economică și monetară mai stipulează și reguli în parte diferite vis-a-vis -vis de guvernanța economică. Uh, statele care fac parte din zona euro și cele care nu fac parte din zona euro sunt de la bun început într-o poziție diferită. Sigur că această diferență s-a accentat în timp, dar la inițial era o poziție destul de apropiată. De pildă, nu existau sancțiuni împotriva statelor care nu făceau parte din zona non-euro dacă încălcau regulile vis-a-vis -vis de uh, deficit și uh, alte, în alte state există reguli care stipulează evitarea unui uh, deficit excesiv. Însă, după cum știți, niciun fel de stat uh, care nu face parte din zona euro nu a fost sancționat pentru uh, depășirea deficitului. Iată, deci, diferența între zona euro și non-euro în primii 10 ani nu a fost atât de marcantă în ceea ce privește guvernanța economică, așa cum ar fi avut potențialul conform tratatelor. Și apoi, iată, tratatul de la Amsterdam, care a intrat în vigoare în 99, în în momentul în care uh, se puneau bazele și Uniunii Monetare. Și aici avem două forme de integrare diferențiată în cadrul legislației europene. Una pentru justiție și interne și una pentru cooperare uh, sporită. Cooperarea sporită nu s-a prea declanșat în această perioadă a tratatului de la Amsterdam, pentru că statele membre vizate au insistat asupra unui număr atât de mare de clauze de garanție, atât la nivel procedural cât și pe fond, încât a fost considerată ca fiind imposibilă de utilizat. Deci, practic, statele membre au pus uh, frână și au existat doar discuții foarte vagi în ceea ce privește utilitatea pentru companii europene, de pildă. S-a considerat că proiectul nu era fezabil și Spania ar fi uh, introdus un veto. Și alte astfel de proiecte. Cel mai important, uh, de fapt, în ultimii 10 ani, a fost însă opțiunea de a ieși din toate aspectele ce țin de justiție și interne. Diferențierea ia diferite forme în funcție de temă. Una dintre aceste forme sigur că se referă la Schengen, deci exista o diferențiere în afara sistemului Schengen deja. Schengen, tratatul de Schengen s-a semnat în 93, a intrat în vigoare la modul practic în 95. Însă când tratatul de la Amsterdam a intrat în construcția juridică europeană, a dat naștere la o diferențiere în interiorul sistemului european. Iată deci că există mai multe elemente diferite și iată că Regatul Unit și Irlanda au un opt-out permanent, pot și să opteze să participe în parte ceea ce au și făcut și Danemarca are un tip diferit de opt-out în ceea ce privește efectele juridice și pentru statele membre noi avem procesul de ajungere din umbră, deci altă formă de diferențiere iar noile state membre, uh, deci uh, ar, noile state membre ar trebui să aplice Schengen, dar uh, în condițiile aprobării celor ex, statelor Schengen existente și au existat câteva probleme, în special în ceea ce privește Bulgaria și România, în obținerea aprobării de aderare la Schengen. Deci, tot uh, din tratatul de la Amsterdam decurg alte uh, posibilități de opt-out uh, pentru Regatul Unit, Irlanda și Danemarca în ceea ce privește măsuri uh, pe imigrație, azil și legislație civilă. Regatul Unit Irlanda au și flexibilitatea de opt-in pentru anumite măsuri individuale atunci când vor. În ceea ce privește Danemarca nu există această posibilitate. În practică, Regatul Unit și Irlanda până în 2009 de regulă au optat să participe pe partea de legislație civilă și azil, nu neapărat uh, în ceea ce privește migrația ilegală. Tratatul de la Nisa a venit cu alte diferențiere. Aici s-a pus accentul pe legislația cu privire la cooperarea sporită, care trebuia să devină mai facil de utilizat. Asta și în perspectiva marelui val de aderare care se preconiza. Iată deci că a fost scoasă așa numita frână de urgență. și s-a putut utiliza mai multă cooperare sporită, ceea ce nu s-a întâmplat însă până la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pentru că statele membre nu erau prea interesate, chiar și după uh, extindere. Asta până la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care, iată, este un fel de bing bang care a facilitat o sporire semnificativă în utilizarea diferențierii în cadrul sistemului juridic european. Principalele tipuri de uh, diferențiale se referă la regulile pe care le-am descris deja, deci pe justiție, uniune monetară și cooperare sporită. În ultimii cinci ani am văzut mai multă integrare diferențiată și în afara cadrului comunitar, dar strâns legat de acesta. În zona Schengen nu a fost uh, foarte strâns legate de acest lucru, la fel și frontierele, prim, schimbul de uh, informații în domeniul poliției. Uniunea monetară poate că pe fond se leagă de cadrul juridic european, dar nu există legături interinstituționale. Nu există tratate între statele membre, așa cum au început să devină Schengen și Prüm, care sunt strâns incluse uh, și devin din ce în ce mai uh, legate de conceptul de legislație comunitară ca atare. Tratatul de la Lisabona în sine nu stipulează uh, aceste prevederi, dar am să explic mai mult în ceea ce privește integrarea diferențiată în cele ce urmează. Deci vedem un nou articol 136 al tratatului care permite adoptarea măsurilor de guvernanță economică doar pentru eurozonă. Și avem un... se aplică six-pack-ul și two-pack-ul doar pentru eurozonă. Deci, mai degrabă se utilizează mai mult diferențierea în raport cu guvernanța economică. A spus că adevăr, uh, vorbitorul următor va spune mai multe despre uh, aranjamentele și ordinea juridică. Avem uh, tratatul fiscal, avem un tratat privitor la fondul de salvgardare care încă nu a intrat în vigoare. Și avem și susținerea uh, financiară pentru bailout, care e legată de aproape de uh, sistemul juridic din uh, Uniunea Europeană. după cum a spune domnul profesor Closa, uh, un lucru interesant între toate e că nu e nevoie de unanimitate. Asta în două sensuri. Nu e nevoie în toate cele 28 de state membre de unanimitate și pentru majoritatea sau toate nu este nevoie de unanimitate în statele zonei euro. Nu e nevoie de unanimitate, e uh, vorba de reguli simplificate în legătură cu cooperarea consolidată și monitorizarea în cadrul sistemului juridic UE, dar același principiu de bază se aplică. Uh, doar statele ratificante sunt ținute de tratat, deci în acest sens e similar la integrarea diferențiată în UE. Doar statele care doresc să participe la cooperare consolidată uh, participă la cele măsuri, deci există o similaritate. Bun, ce e greu de descris sau de identificat, dar am văzut în ultimul an evoluția unor măsuri UE care în principiu se aplică tuturor statelor membre sau legislație care se aplică în principiu tuturor, însă de fapt se aplică doar zone euro, chiar fără utilizarea unor prevederi uh, referitoare la integrarea diferențiată. Deci dacă vedem legislația cu Uh, supravegherea bancară a băncii centrale utilizează prevederi din tratat care nu fac diferențe între state din zona euro și ne, uh, non-zona euro. Banca centrală nu poate supraveghea băncile din uh, statele care nu sunt în zona euro. De dacă vedeți formularea din tratat, temeiul juridic care a fost utilizat pentru legislație, nu există posibilități de a ne participa deci legislatorul european a hotărât să, inter, să interpreteze temeiul juridic ca însemnând că nu se aplică tuturor statelor, statelor membre și mai e și clar cu legislația privitoare la, privitoare la fondul de salvgardare. Sigur că în principiu se va aplică tuturor, dar în practică a fost decis că e vorba doar de zona euro și alte câteva state participante care nu erau din zona euro, care dacă doreau să participe la acest fond pentru uh, salvgardarea bancară. Deci e o evoluție neobișnuită, una care ar putea deveni încă și mai răspândită. Deși există duel juridice dacă se extinde dincolo de zona Uniunii uh, Monetare și chestiunile legate de diferențierea uh, clară între zona euro și non-zona euro în ce privește sistemul bancar și uh, chestiuni legate de el. Apoi, pentru justiție și afaceri interne, există dreptul de opt-out pentru uh, Regatul Unit, Irlanda, Danemarca, dar a fost extins și la măs- pentru măsurile polițiene și penale. Practic, Regatul Unit și Irlanda au utilizat acest drept mai mult decât înainte. Deci, în legătură cu dreptul de azil, Uh, nu, s-a, nu au aplicat nici uh, faza a doua și în legătură cu dreptul penal uh, și-au utilizat dreptul de opt-out în ultimii cinci ani și în legătură cu 100 sau mai mult de măsuri penale înainte de Lisabona E și chestiunea cu mandatul de arest european uh, legată de opt-out-ul. legată de toată această poveste nouă pe care deja am uh, menționat-o, dar în mod neobișnuit. Înainte de Lisabona existau variațiuni în uh, jurisdicția Curții de Justiție, dar variațiunile acestea nu, vor, nu se vor mai aplica. E un contraexemplu care merge împotriva trendului de a avea mai multă diferențiere în acest domeniu cooperare consolidată, s-au schimbat și acolo regulile din nou. Voința politică a existat pentru a le utiliza în practică de trei ori în legătură cu tranzacțiile financiare și taxa asupra lor. Acolo nu s-au aplicat. Știți ce se întâmplă cu chestiunile legate de uh, taxa de tranzacțiile financiare și jurisprudența legată de uh, această chestiune. O caracteristică interesantă deci există discuții în legătură cu creația și dezvoltarea cooperării consolidate, discuții bazate pe presupunerea că era esențială în lumina extinderii, pentru că noile state membre nu uh, au putut aplica noile măsuri europene, dar în practică nu se face deosebire între rolul uh, noilor și vechilor state membre. Putem vedea că Uh, statele membre vechi ar fi fost uh, cele mai nemulțumite, Spania, Italia, Regatul Unit, în legătură cu uh, cooperarea consolidată sau chiar s-au adresat curții. Dacă vedem legislația privitoare la divorț și, și la brevete, avem cifre egale între statele vechi și noi care participă. Și taxa pe tranzacțiile financiare sunt unele state noi care sunt și membre ale zonei euro. Așadar, Uh, nu a existat neapărat acea distinție. Poate fi un mod de a soluționa alt tip de probleme. Fără a trece prin toată jurisprudența, avem două sentințe în care Curtea de Justiție a avut o uh, abordare în care permite cooperarea consolidată să funcționeze. Deci este un semnal că se poate acționa cu legislația europeană în acest domeniu și mai există și un alt tratat în acest domeniu iată, trei state membre se, uh, în care se stabilește ace, acea instanță pentru brevete uh, și aplică legislația pentru brevete în, din Uniunea Europeană legislația nu se poate aplica, însă până, când, până intră în vigoare tratatul privitor la uh, tratatul pentru uh, brevete și să vedem câte state membre vor ratifica, pentru că nu, nu se aplică unanimitatea, nu e vorba de 28 de state membre. Trebuie doar ca semnătarii să ratifice și tratatul intră în vigoare și legislația pentru brevete începe să funcționeze. Deci vedem uh, uh, trăsături similare. Dar ce se întâmplă pentru viitor? Uh, antevorbitorii mei au abordat acest subiect. Sigur, sunt posibile modificări tratatului. Ocazia clară pentru noi reguli privitoare la diferite aspectele diferențierii ar fi dacă se face o renegociere legată de renegocierea Regatului Unit a statutului de membru. Altfel nu s-ar găsi, cred, voința politică pentru ca Regatul Unit să renegocieze. Însă, dacă asta ar fi posibil, atunci asta ar fi ocazia potrivită. Ar fi ocazia să ne gândim dacă tratatul în general trebuie modificat. Bun, poate și chestiuni legate doar de Regatul Unit, dar și chestiuni mai generale. Când eh, diferențierea ar, fi putea, ar putea fi mai importantă în tratat. Deci Parlamentul European trebuie să se gândească la să, o poziție în acest sens sau să-și revizuiască poziția aici, să se gândească și la tratatele din afara sistemului de drept european o majoritate a Parlamentului poate ar dori să se concentreze pe aducerea lor în cadrul eh, juridic european alternativă ar trebui să sistematizeze cadrul juridic non-UE uh, cu un sistem uh, permanent, uh, poate un opt-in pentru Parlamentul Zonei Euro sau așa ceva, s-ar putea implica Parlamentul European sau un, o, un, o abordare temporară, ar fi o consolidare a rolului Parlamentului European în aceste tratate din afara cadrului juridic european, dar cu legătură cu el. exemplul clar ar fi tratatul pentru acordul fiscal. Au mai fost discutate chestiuni în legătură cu modul în care s-ar putea restructura Parlamentul European sau crea un Parlament pentru eurozonă cu reguli diferite de vot în Parlamentul European eventual. Și cred că poziția mea aici ar fi să ne gândim că pentru majoritatea tipurilor de integrare diferențiată în cadrul sistemului juridic european, aproape toate statele membre fie sunt obligate să participe oricum, cum e în cazul Schengen și Uniunea Monetară, sunt doar puține state membre care au un sistem de opt-out permanent sau în cazul cooperării consolidate, se utilizează atât sistemul juridic european pentru a adopta regulile și uh, este, sistemul este deschis ca orice stat membru să se alăture. Deci, în ambele contexte, acesta e argumentul pentru ca toți membrii Parlamentului European să participe. Și, în practică, aș spune că încă n-a fost o problemă ca membrii Parlamentului European din state neparticipante să voteze în legătură cu legi care se aplică doar statelor participante, pentru că majoritatea problemelor legate de eh, participarea diferențiată eh, se aplică majorității eh, parlamentarilor europeni. Majoritatea votează pentru același lucru și avem o majoritate astfel în Parlamentul European voturile parlamentarilor din țările neparticipante devin o problemă politică doar dacă parlamentarii din statele participante au păreri împărțite și voturile din statele non-participante uh, sunt hotărătoare până la urmă. Deci impun o anumită soluție pentru care nu exista o susținere majoritară între parlamentare din statele participante. Sigur că este o posibilitate tehnică, încă până acum nu s-a întâmplat și nu e prea probabil să se întâmple des, dat fiind sistemul uh, de partide din Parlamentul European. Atunci mă întreb dacă uh, Până la urmă, problema nu e așa mare precum ar putea fi percepută ea. Până aici vedeți datele mele de unde pot fi contactat. Am ajuns la sfârșitul prezentării. Avem un, uh, un trend pe termen lung care se accelerează în ultimii patru ani. Am văzut că s-a accelerat pentru diferite tipuri de integrare diferențiată în diferite sectoare. Lucrurile se schimbă și în interiorul acelor sectoare și, în general, în zona cooperării consolidate și ia noi forme, iată, tratate în afara cadrului juridic european, dar cu legătură cu aceasta și legislația în cadrul juridic normal, care nu e diferențiată, dar în practică este. Astea sunt uh, toate elementele pe care trebuie să le luăm cumva în considerare. Și în final spune că eu cred că Parlamentul trebuie să se gândească dacă dorește să joace un rol informal în uh, stimularea cooperării consolidate. Și din punct de vedere juridic, uh, cooperarea consolidată poate demara doar dacă un grup de state membre uh, o cer și Comisia face o propunere și se aprobă. Doar astfel devine Parlamentul oficial implicat, dar din punct de vedere politic, Nimic nu poate opri Parlamentul să adopte rezoluții și uh, să ia o poziție publică în, favoar, în favoarea cooperării consolidate. Și Parlamentul poate, fără nicio problemă, să facă asta în mod sistematic. Uh, deci, pe baza unor noi reguli de procedură, s-ar putea comisiile de, uh, o, comisiile de specialitate să evalueze în mod constant dacă se dorește cooperarea consolidată în absența unui proces sistematic în statele membre. Dacă nu mai este, deci, motorul franco-german uh, să impulsioneze în această direcție. Deci, în absența uh, unei asemenea situații, măcar Parlamentul European ar putea încerca să joace un rol politic, îndemnând statele membre și să încercând să deblocheze uh, zone blocate timp de mulți ani de zile, de exemplu statutul companiilor private sau nediscriminarea pe baza orientării sexuale, dizabilității și așa mai departe. Acolo de unanimitatea a lipsit. În, în exemplu non, cu non-discriminarea, comisarul Reichert în ultimele sale 36 de ore în funcție, acum două săptămâni, a sugerat că era timpul pentru cooperarea consolidată. Dar mă rog, da, cu o singură zi rămasă de mandat, e clar că nu mai are mare influență. Dar mă rog, putem uh, uh, îndemna noi comisari uh, să o apuce pe această cale și uh, pe, pe calea unei revizuiri uh, sistematice și a unei evaluări sistematice, dacă se, e cazul să se utilizeze sau nu cooperarea consolidată. Sau poate să se facă acest lucru de, toate, de toate instituțiile împreună. Uh, deci la o scară mai largă, o revizuire, un, o, o, o evaluare um, permanentă. Președintele întrerupe sau o integrare în afara cadrului juridic european. For the European Parliament. So that is the Iată, acestea sunt politici care ar putea fi întreprinse de 15-20 state membre, care altfel nu ar fi întreprinse sau nu uh, în cadrul juridic european. Deci astfel s-ar putea implica mai mult Parlamentul. Mulțumesc! Thank you, uh, Mulțumesc, domnule profesor. Uh, bună dimineața tuturor. Uh, trecem mai departe. Suntem uh, într-o câtva în întârziere. și ar, ar trebui să profităm de uh, șansa de a avea și o dezbatere. dezbatere. Ați uh, evocat uh, chestiuni foarte importante. Acum trecem la ultima intervenție, uh, ultimul invitat pentru a vedea care vor fi uh, tendințele viitoare de diversificare, direcțiile viitoare de evoluție constituțională a UE. E vorba de domnul profesor Carlos Closa Montero, un exercițiu de imaginație va face probabil, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Pentru mine este o onoare să fiu în mijlocul dumneavoastră și am și ascultat cu atenție multe din persoanele care se află prezente în sală, au făcut referințele la lucrările mele. Și eu am lucrat la elaborarea Convenției Europene. Mulți dintre membrii acestei comisii de asemenea au fost implicați, cum a fost domnul Richard Corbett sau Leinen. Aș dori de asemenea să menționez pe Altiero Spinelli, care este uh, unul din uh, membrii proeminenți care au fost uh, în această comisie, deputați. Vreau să mă refer la uh, pașii următori legați de evoluțiile constituționale care uh, sunt într-un fel de uh, teritoriu necunoscut, pentru că nu am un glob de cristal pentru a putea ghici ce se va întâmpla. Dar vreau să fac câteva observații prima revizuire a tratatului este legată de evoluția istoriei europene. că uh, în anii 50 au existat 5 demersuri de, 8 demersuri de um, amendare a tratatului. Maastricht, Amsterdam uh, și uh, să nu uităm până la urmă de Lisabona și de demersurile legate de Constituția Europene este dorința statelor membre de a transfera și planului comunitar anumite opțiuni. Din 2005, de la referendumul din 2005 a demonstrat că nu există un apetit foarte mare pentru revizuirea tratatului și cel puțin din 2009 am avut două revizuiri Uh, ale uh, tratatului și uh, aranjamente interguvernamentale. Deci după acel moment 2005 în care se cerea să nu mai aibă loc revizuiri, iată că totuși s-au produs două asemenea revizuiri. Dar articolul 48 în legătură cu aspectele legate de unanimitate plus uh, este esențial pentru aceste revizuiri. Și eu uh, vreau să mă refer la aceste aspecte. And, on the other hand, the possible alternatives. Pe de altă parte, există și, alte aspecte mai problematice la care doresc să mă refer. Aș vrea să Mă refer la meniul actual, aș spune, la lista de solicitări în legătură cu revizuirea tratatului în uh, perioada trecută. Știți că uh, a existat uh, o solicitare uh, germană la un moment dat de uh, revizuire și de a separa uh, politicile monetare și de supervizare ale băncii centrale europene și uh, s-a cerut un control consolidat asupra bugetelor naționale și includerea acordurilor de competitivitate contractuală care sunt prevăzute în cele două măsuri legislative TUPAC. Trebuie să uh, mă refer la două aspecte. Repartizarea puterilor, mai ales în ce privește politicile sociale, dar și în legătură cu angajamentul Uh, simbolic de o uh, acțiune mai consolidată a Uniunii Europene. Știți că uh, țările de jos anul trecut au ajuns la concluzia că nu ar fi nevoie de o revizuire a tratatului și în acest uh, sens uh, au existat intervenții din partea Franței a președintelui Hollande că nu ar fi nevoie de o revizuire a tratatului. Înainte de alegerile europene, fosta comisie a vorbit despre anumite elemente care ar necesita totuși o revizuire, fie că este vorba de fondurile de pensii, fie de alte aspecte. Dar Parlamentul European uh, nu a avut o poziție foarte clară, explicită în legătură cu viitoare revizuiri, dacă ar fi fezabile și uh, rezonabile pentru viitorul Uniunii Europene. Deci, uh, în ce privește agenda reformării, lucrurile nu sunt definitivate. Care sunt limitările procedurilor actuale? O combinație de două lucruri. Există regula unanimității care creează o situație foarte complicată. Regula unanimității ă, este ă, foarte fermă în ce privește elaborarea unor cadre constituționale. Dar, pe de altă parte, Eh, există și dificultăți practice legate de necesitatea de a introduce criteriul unanimității, pentru că acest criteriu poate să blocheze eh, anumite demersuri. Unanimitatea poate avea un aspect foarte democratic, dar pe de altă parte poate crea probleme în ce privește implementarea unor hotărâri. Pe de altă parte, articolul 52 uh, prevede că uh, această regulă a unanimității nu poate fi schimbată decât printr-o uh, convenire la, largă. Problema cu unanimitate este asociată cu uh, o uh, creștere a puterilor uh, naționale care pot interveni în procesul de ratificare. Există mai multe camere, 52, care pot interveni în orice demers de revizuire. Chiar și în Belgia sunt șapte asemenea instanțe, dar oricum această cifră este foarte ridicată. Și uh, curțile constituționale au intervenit în acest proces și au schimbat uh, prevederile uh, legate de revizuirea tratatului, uh, transformându-le într-un fel de reformă a prevederilor constituționale. Există, pe de altă parte, și uh, aspectul legat de o mai amplă participare a cetățenilor printr-un referendum la luarea deciziilor. Știm că au existat în anii 50 uh, asemenea referendumuri, dar uh, uh, încă nu este foarte clar cum se poate opera cu această formulă. Și Altă chestiune care este foarte importantă este posibilitatea uh, schimbărilor majorităților uh, politice pe plan național care pot crea la un moment dat uh, piedici în procesele de amendare a tratatelor. Deci, avem de-a face cu un număr crescut de uh, părți care se pot implica direct în acest proces. Și dacă veți urmări acest grafic, linia albastră reprezintă durata în luni a oricărui proces de ratificare a tratatelor și veți vedea că și aici există o creștere a duratei în timp a proceselor de ratificare. Și vedeți aici și durata ratificării pentru Constituția Europeană. Vedeți și numărul statelor care sunt implicate în procesul de ratificare. Și există aici o linie și care corelează numărul statelor care au recurs la ratificare și uh, durata ratificării. Deci cu cât este mai lung procesul, cu atât uh, apar mai multe dificultăți care pot duce până la urmă la eșec în ratificare. Aveți aici și câteva cifre care încearcă să ilustreze mai bine ceea ce încercam să uh, prezentăm grafic. Modificarea ă, regulilor de ratificare într-o perioadă de criză este iarăși un element ă, pe care trebuie să îl avem în vedere când va fi ă, vorba despre elaborarea de noi tratate privind guvernanța fiscală, pentru că guvernele au procedat la ratificare fără să țină seama de cerința unanimității a existat uh, acel tratat privind uh, facilitatea de stabilitate financiară europeană, care nici măcar nu a fost ratificat dar au fost ratificate contribuțiile financiare pe care statele membre trebuie să le pună la dispoziție pentru această facilitate. Celelalte instrumente, tratatul fiscal, mecanismul de stabilitate și uh, revizuirea articolului 136 um, au, s-au bazat pe mecanisme diferite de ratificare Articolul 136 se uh, referă la anumite preveri. Tratatul fiscal uh, nu s-a bazat pe unanimitate, doar 12 uh, state au recurs la ratificare. Deci a fost un fel de inovație în modul în care funcționează Uniunea Europeană. Iar în ce privește mecanismul de stabilitate, a legat sistemul de ratificare de volumul contribuțiilor uh, la crearea acestui fond. Și uh, numărul minimal uh, acceptabil de ratificare a fost de 8 state. Dar mai important și mai interesant patru state datorită dimensiunii contribuției Germania, Franța, Italia și Spania până la urmă au trebuit să ratifice această prevedere pentru ca ea să poată intra în vigoare. Da, de fapt, tratatul uh, pune toate statele membre uh, pe plan uh, de egalitate. Care este importanța acestor uh, reguli care au fost introduse practic prin aceste trei tratate? Ele ilustrează modificările operate. Linia neagră reflectă numărul statelor care au ratificat linia verde, reprezintă durata procesului și ce puteți vedea este o corelare perfectă între cererea numărului minim de state și uh, durata ratificării. Deci este o corelare perfectă. Interesant este de asemenea linia roșie, care sunt statele uh, care au uh, ratificat în final. În ce privește articolul 136, există o coerență perfectă între aceste linii, dar veți vedea că până la urmă mai multe state decât cele care ar fi trebuit să o facă au ratificat tratatul, iar în ce privește tratatul uh, privind acordul fiscal, există și uh, Regatul Unit care a participat. Deci vedeți că uh, înlocuind criteriul unanimității, um, nu a dus neapărat la schimbări esențiale. Iar în ce privește bolul de cristal și predicțiunile pentru viitor, dacă Uniunea Europeană uh, va uh, revizui sau nu tratatele, trebuie să avem câteva domenii în vedere nu trebuie să existe neapărat aspecte formale de uh, revizuire, pentru că pot să fie operate modificări prin mijloace foarte diferite, prin acorduri interinstituționale, prin mecanisme neformale și pot fi adăugate acorduri suplimentare prin care să fie prevăzute uh, posibile modificări dar uh, sigur că uh, aici există și un instrument în mâna parlamentelor naționale. Majoritatea uh, guvernelor în afară de cel german și cel din Regatul Unit, pot negocia și asemenea abordări uh, informale. Dar pe termen lung uh, s-ar putea totuși ca aceste mecanisme să devină insuficiente și să fie nevoie și de o modificare formală a tratatelor. În cazul acesta ar fi nevoie de unanimitate plus implicarea părților naționale cu obligații de ratificare. Eu menționez uh, și acest mecanism care poate fi implementat inclusiv în ce privește incorporarea tratatului privind acordul fiscal în tratatul de funcționare a Uniunii Europene, dar introducerea lui nu constituie o obligație uh, comunitară, este într-un fel externă prevederilor tratatului. Deci, iată un nou paradox. În ce privește aspectele de legalitate, Parlamentul European și Parlamentele Naționale se pot implica în baza unor convenții, fără să uh, uh oblige neapărat să, sau să fie obligatoriu modificarea tratatelor. Sigur că multe state pot uh, eventual să aibă rezerve față de uh, nevoia de a modifica tratatul, spuneam că Franța are o asemenea poziție. Dar în momentul în care această agendă se va deschide, s-ar putea să uh, apară și uh, probleme suplimentare uh, care eventual se implice și Parlamentul European. Opțiunea numărul 3. cu 10 ani în urmă uh, deja s-a uh, declanșat un asemenea uh, mecanism de revizuire. Articolul 48 permite o asemenea reformare, dar statele membre care nu doresc să facă parte din noul tratat sau nu doresc să ratifice noul tratat pot să acorde altor state acest drept. Asta se poate să însemne într-un fel pentru statul care nu ratifică un statut viitor mai puțin important, ca un fel de început de retragere din Uniunea Europeană. Pentru că ă, te întreb de ce să dai Uh, altuia uh, dreptul să ratifice tratatul. Și asta ne duce la scenariul numărul 4. Revizirea în afara tratatelor europene. După cum uh, menționa deja tratatul fiscal și cel privind stabilitatea monetară. Aici Știți că există reticențe și la nivelul conservatorilor britanici care spun că, într-un fel, privează uh, Parlamentul britanic de a-și exercita uh, puterile. Și uh, din acest punct de vedere apar probleme legate de asemenea ratificări ale unor acorduri în afara tratatului de funcționare în sine. Deci eu cred că aici aceasta ar putea fi însă o formulă fezabilă și eficientă în funcție de câte state membre vor dori să se implice. Asta ne poate duce la un alt scenariu legat de evoluția Uniunii Europene, care ar putea până la urmă să um, facă diferențierile existente între statele um, membre mai pronunțate. Deci acestea ar fi câteva din scenariile legate de uh, posibilitățile de modificare a tratatului, um, abătându-ne de la regula unanimității care a funcționat atâția ani. Și eu cred că uh, tratatele uh, care vor guverna Uniunea Europeană s-ar putea pe viitor să recurgă mai degrabă la aceste formule descrise de mine pe viitor. Mulțumesc foarte mult. A fost o expunere foarte interesantă și uh, dacă doresc uh, colegii mei să pună întrebări, am uh, o listă și îi dau cuvântul pentru început doamnei Spinelli. Thanks very much for the... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am două întrebări. Una pentru doamna profesor Monica Clas și pentru domnul Closa și pentru domnul Steve Pierce. Prima întrebare. Curțile constituționale. Mulți par să creadă că Constituțiile naționale pot funcționa împotriva integrării atunci când această integrare este percepută ca fiind una nocivă. Și iată că avem de a face cu o oarecare rezistență din partea instanțelor naționale vis-a-vis -vis de integrare când uh, și în special atunci când încearcă să li se ia din prerogativele aceasta în acest sens. În același timp și Parlamentul European se confruntă cu această situație în care li se slăbește prerogativele prin intervenția instanțelor nu de la nivel european, ci a instanțelor de la nivel național, ceea ce este și în afara puterii de intervenție a guvernelor naționale, ca în cazul Fiscal Compact. Așa cum spunea Habermas, până la urmă avem de-a face cu un federal, federalism al uh, executanților. Cum priviți această evoluție, care până la urmă este de fapt o reformă a tratatelor care este în curs, chiar dacă nu a fost decisă Poate că este opțiunea a patra descrisă de profesorul Closă a tratatelor în afara Uniunii Europene, care nu sunt sub controlul Parlamentelor Naționale, dar nici a Parlamentului European. Apoi, eh, chestiunea de opting out descrisă de profesorul Pierce. Aș întreba mai întâi dacă o permanentizare a neparticipării prin opt-out este avută în vedere pentru că dumneavoastră vorbeați de diferențierea permanentă a legislației europene. Cum anume puteți avea totuși o politică în domeniul emigrării care este europeană și totuși să decideți să nu participați. Și o ultimă întrebare, neparticiparea la moneda unică. Credeți că e posibilă? Mulțumesc. Președintele, trebuie să apelez la înțelegerea dumneavoastră, mai avem doar 5 minute. Iolainen. Da, pentru că nu avem decât 5 minute la dispoziție, nu am să formulez întrebări, ci am să pun doar concluzii. Din câte am auzit, se desprinde concluzia că prin această diferențiere mai mare apare și mai, multă, mai puțină transparență, iar în ceea ce ne privește pe noi, ca Parlament, există și din ce în ce mai puțin control democratic, o temă la care trebuie să ne gândim mai mult cum anume vom putea menține sau reinstaura controlul parlamentar în toată această structură de tratate. Și am auzit ceea ce s-a propus. Ideea noastră este desigur de a reintroduce în legislația europeană aceste tratate încheiate în afara legislației europene, așa cum am procedat în cazul Fiscal Compact. Asta ar fi, asta ar fi opțiunea noastră preferată. Nu cred că putem uh, să jucăm un rol uh, în cazul tratatelor încheiate în afara legislației europene. Pe scurt, cum uh, se va continua, va trebui să vedem dacă instanțele se implică de fiecare dată. Aici gheața este destul de subțire. Există uh, pe rolul Curții de Justiție acum uh, o serie de cazuri pentru că, iată, tot ce s-a petrecut în ultimii trei ani uh, e destul de la limita celor stipulate de legislația europeană. În acest caz, cred că avem noi nevoie de o nouă bază juridică pentru Uniunea monetară. Parlamentul a făcut uh, mai multe propuneri în acest sens, pentru că avem uh, drept de inițiativă și sper că în această perioadă legislativă vom face uz de dreptul nostru de inițiativă, pentru că o convenție ar da posibilitatea sortării acestor aspecte și uh, din care să se desprindă concluziile care se impun și de a crea astfel transparența necesară și legitimitatea aferentă. Mulțumesc! Mulțumesc! Către domnul Cosa aș dori să pun următoarea întrebare. Există o operațiune politică de termen lung. Ar însemna ar putea oare să permită să propunem o reformă importantă a tratatelor noastre ca o întrebare către cetățeni, o întrebare politică? Ar fi posibil să existe oare un referendum, acum că nu mai sunt la modă referendumurile, ca europenii, toți europenii, în 2019, împreună cu alegerile europene, să răspundă Uh, să dea un mandat uh, fără drept de apel politic pentru întreprinderea unei serii de reforme, ca să spunem așa, federaliste europene. Să ne închipuim că un grup politic prezintă o platformă care uh, reușește să se convoace un referendum pentru toți europenii. N-ar însemna că s-ar stopa toate conflictele de legitimitate naționale? Și aș vrea să întrebe doamna Monica Kleiss E posibil ca ratificarea tratatelor internaționale uh, de către Europa să depășească necesitatea ratificărilor la nivel național. La ora actuală toate tratatele trebuie să fie uh, ratificate de toate 28 uh, de state membre și e o problemă enormă că facem tratate cu multe țări din toate colțurile lumii. Putem oare să evităm această ratificare nenecesară de către toate parlamentele naționale? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul foarte succint oaspeților noștri. Vă rog. Doar aș vrea să preiau această idee a inițiativei conform articolului 48. E o noutate și în tratatul de la Lisabona că Parlamentul European are dreptul să lanseze o inițiativă. Și dacă ar face acest lucru, atunci ar uh, oferi foarte multe slujbe pentru lumea academică, pentru că ar trebui și noi să elaborăm o grămadă de studii care să participe în dezbatere. Dar, în orice caz, ar fi foarte util. Și, sigur, e nevoie însă și de majoritatea simplă statelor membre. Deci va trebui să vedeți dacă lansați astfel de inițiative dacă obțineți și aprobarea unui număr semnificativ de state membre. Și trebuie mm, mers pe mai multe scenarii decât în cazul unei convenții pentru Constituția Europeană. Să nu mai apară atât de multe controverse ca în primul caz. Dar eu nu pot decât să susțin această funcție de inițiativă a Parlamentului European, așa cum am spus și în cazul recomandărilor mele limitate, uh, de a, că ar trebui să fiți pregătiți pentru mai multe variante și va trebui să analizați care sunt posibilitățile. Uneori, uh, anumite idei trebuie încadrate într-un context mai larg, uh, care nu e neapărat la ordinea zilei, dar care ar putea avea un efect mai amplu. proiectului Spinelli nu a fost preluat de actul unic, dar dacă ne uităm uh, la alte recomandări ale dânsului, le vom regăsi uh, în mare măsură în tratatul de la Lisabona. Mulțumesc. Doamnă Clas, aveți cuvântul. Voi răspunde întrebării doamnei Spinelli. Și apoi voi da cuvântul domnului Carlos Closa, cred că a fost adresată amândurora. De ce cursile constituționale reacționează așa cum o fac și de ce această golire de prerogative și paralela cu parlamentele naționale? Da, există o paralelă aici. Cred că trebuie însă făcută distinție între poziția curselor constituționale naționale atunci când se amendează tratatele și atunci când uh, există tratate în funcțiune. În ceea ce privește modificări tra- ale tratatelor, curțile constituționale pot interveni și să blocheze. În mod ciudat, nu au făcut-o însă niciodată. Deci nicio amendare a tratatelor nu a fost blocată de curțile constituționale dar în momentul uh, luării unor decizii impun anumite condiții cu privire la modul în care trebuie să acționeze UE în baza unui anume tratat. Și cred că aici compensează oarecum rolul Parlamentului Naționale. Dar dacă ne uităm la contextul mai larg, am o problemă cu faptul că curțile constituționale naționale înlocuiesc sau cred că înlocuiesc democrațiile naționale și decid oarecum pentru întreaga Uniune Europeană într-un mod unilateral. Această componentă unilaterală mi se pare problematică așa cum dau cuvântul domnului Closa. Da, mulțumesc, spune președintele, domnule Closa Montero. Uh, Un minut, vă rog, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc, doamne Spinelli, pentru întrebarea foarte interesantă și acum continui în limba engleză. Întrebarea nu e specific dacă curțile constituționale sunt paznicii Constituțiilor sau organismele constituționale, ci trebuie înțeleasă într-o perspectivă mai largă. Un proces uh, constituțional în Uniunea Europeană, deci o mare schimbare în esența regulilor constituționale, mai ales în legătură cu guvernanța macroeconomică și fixa, fiscală, mai ales în legislația secundară, Tupac și sixpack și uh, prin reforme constituționale la nivel național. În anumite cazuri, ca în țara mea, calitatea democratică a acelor reforme e dubioasă, ca să spun așa. Deci uh, un proces de uh, transformare profundă a regulilor, dar fără procese democratice semnificative. Deci cred că așa trebuie văzute lucrurile și reacția curților constituționale, sigur, trebuie așteptată. Uh, Da, aveți dreptate în indicarea acestei direcții și în legătură cu asta poate pot sub semnul întrebării întrebarea privitoare la ratificarea tratatelor internaționale pentru că o, o parte semnificativă a celor tratate constituie acorduri comerciale internaționale și nu am o poziție ideologică față de aceste acorduri, însă dacă pui asta în legătură cu o, o, o schimbare din ce în ce mai mare a Uh, constituțiilor la, la nivel economic și internațional, când se creează un set de reguli uh, stufos în legătură cu o Constituție economică um, corectă pentru, pentru Uniunea Europeană, uh, trebuie să existe un input democratic în spatele tuturor acestor măsuri. Deci aș ezita să vă dau dreptate aici. Nu cred că poți renunța la controlul parlamentelor naționale asupra acestor tratate, pentru că, iată, e un mecanism suplimentar de control până la urmă. Și cazul cu TTIP e unul uh, exemplar când uh, ne gândim la aceste controverse care pot apărea pe viitor în legătură cu aceste tratate, uh, acorduri. Cea a doua întrebare în legătură cu un uh, referendum pan-european, nu cred că e fezabil nu cred că e fezabil pentru că în anumite țări s-a, referendumurile au statut constituțional uh, nu foarte clar. De exemplu, Germania, apoi în 2005 știm ce s-a întâmplat în Irlanda, alte țări, Belgia. Ar fi dificil să organizeze așa ceva, dar pe de altă parte și foarte important, Chiar dacă avem o majoritate de cetățeni uh, Uniunii Europene care votează în favoarea unei anumite propuneri, cum poți impune uh, această majoritate minorităților? Să spunem, cetățenii greci vor fi totdeauna o minoritate în Uniunea Europeană, de ce sau cetățenii din Luxemburg, de ce? cred că un referendum pan-european nu e o idee așa de bună cum cred unii. Nu cred că e soluția minune. Cred că cea mai bună soluție e să ne gândim din nou la regula unanimității. Deci, nu trebuie externalizat costul deciziei spre alte țări. Nu, îmi pare rău că am uh, folosit aceste cuvinte, mă, mă scuzați, dar asta este. Da, mă, uh, și noi ne scuzăm, sunt constrângeri, uh, am depășit timpul, cer scuze și interpreților. Un mesaj final, vă rog, Peers, da, sigur, există acest uh, opt-out pentru JAI și cooperare consolidată. Sunt țări ca Suedia, care acționează ca și cum ar avea un drept permanent de opt-out pentru Uniunea Monetară și nimeni nu spune nimic. Și la întrebarea dacă e posibil uh, un drept de opt-out din uh, euro, e vorba de membri actuale ai zonei euro. E legal, juridic, imposibil, cred eu. Și dacă s-ar întâmpla, ar, fi, trebui, ar trebui adoptat una, o modificare retroactivă a tratatului dar ar, ar duce la un haos economic și politic. Asta ar trebui să se întâmple din punct de vedere juridic. Președintele, mulțumesc, mulțumim experților uh, pentru contribuțiile foarte interesante. Reamintesc doar faptul că în această după-amiază vom relua atelierul după schimbul de opinii cu domnul Timmermans, de această după-amiază, uh, de la ora 3. Așadar, ne vedem atunci și vă mulțumesc pentru atenție.